Okay, colleagues, it's um, nearly 10 past 9 and as you know we have Dragi colegi, este 9 și 10. După cum știți, vin colegii din Parlamentele Naționale la 9.30 pentru a ni se alătura într-o sesiune foarte importantă în care vom discuta consensul privind uh, dezvoltarea și SDG-urile. Și în această ședință cu Parlamentele Naționale vom avea membrii care vin din comisiile de supraveghere în materie de dezvoltare din 24 de state membre. Deci este foarte important. Uh, mulți colegi au fost invitați, sper că veți rămâne. Vom avea uh, alți oaspeți de la uh, Parlamentul Panafrican, deci membrii ai Parlamentului Țărilor Africane. Sper că veți fi aici să-i ascultați, pentru că vom discuta cum implementează ei uh, Uh, scopurile de dezvoltare sustenabile și ce, vom vedea ce fac statele noastre pentru a implementa aceste scopuri de dezvoltare uh, durabilă. În fiecare an uh, se face un raport către Națiunile Unite de către fiecare țară în legătură cu progresele făcute și Fundația Bertelsmann ne va prezenta situația Uniunii Europene în ce privește implementarea acestor scopuri de dezvoltare durabilă. Așadar, între 9.30-12.30 avem această discuție foarte importantă și cred că, sper că vă veți rămâne, dragi colegi, pentru a participa la această dezbatere foarte importantă. La ședința de ieri, la început, n-au fost foarte mulți colegi prezenți. E săptămâna Africii în Parlament. În această seară un eveniment special uh, al grupului de susținere a democrației la 6.45 în legătură cu alegerile din Africa. Mâine președintele va organiza o conferință foarte importantă privind Africa și sunt postere peste tot prin Parlament, dacă ați văzut. Sunteți invitați la această conferință, puteți lua cuvântul dacă doriți și sperăm că veți participa cu toții. Avem două voturi înainte de, a, de ședința cu Parlamentele Naționale. Haideți să facem un test, să verificăm că funcționează sistemul. Mă scuzați, domnul Venta. Mulțumesc, doamna președinte. Doar două minute vreau să intervin. Am primit informația uh, de la doi colegi că se află foarte aproape și că ajung în două minute. Din, uh, au întârziat din cauza. Domnul Rubic și domnul Zeller. Bun, așteptăm, vreți să așteptăm două minute? Totuși este 9 și 10, mai așteptăm un minut. pentru că această situație e la toate grupurile. Dar nu putem să amânăm ședințele 10-15 minute. Sper că în spiritul compromisului putem găsi o soluție. Technical problem, so we're going to do... Can we, can we try a test vote, please? Haideți totuși să verificăm uh, echipamentul de vot. Vă rog să apăsați pe butoane. Aveți cartelele de vot? Nu există semnal. Avem o problemă tehnică oricum. Deci trebuie să rezolvăm această problemă înainte să putem vota. Va trebui să amânăm un pic votul până se rezolvă problema tehnică. We have the um, vote here on the screen in front of me, but we have deci votul, rezultatul votului nu apare pe ecranele din sală. Vă rog uh, tehnicienii să rezolve această problemă. Deci puteți vedea pe ecranele din fața noastră rezultatul votului, dar nu pe... A, nu, nu puteți. Try again. Everybody press a button. Haideți să mai încercăm o dată, toată lumea să voteze. Deci în continuare nu este semnal în ecranele mari. Votul este deschis, votul este închis. Vedeți rezultatele votului pe ecran? Da. Le vedeți pe ecranele mici din fața noastră rezultatele. Deci putem să începem. Îmi pare rău, Bogdan, este aproape 10 și un sfert și la și jumătate uh, vin Parlamentele Naționale. Deci trebuie să începem să votăm. Mai întâi, punctul 9, egalitate de gen în acordurile comerciale UE. Raportor pentru aviz, Lola Sanchez, Doresc să intervin înainte de vot? Nu. Să votăm imediat atunci. Compromisul 3, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Amendamentul 18. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 19. Pentru, împotrivă. Verificăm electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 20, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 21, pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 4, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Compromisul 5, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Compromisul 6, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Amendamentul 35, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 35, votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis, se respinge. 11 la 10 și cu o abținere. Amendamentul 36, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic compromisul 7. Votul este deschis. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere aprobat. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotriva abțineri se aprobă. Amendamentul 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 48. Da, cred că este aprobat. Oricum, votul este deschis. Amendamentul 48. Votul este închis. Se aprobă. Aceeași majoritate. Compromisul 10 pentru împotriva abținere aprobat. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abținere aprobat. 57 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 57, votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 58, votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 59, votul este deschis. Cred că este respins, dar vedem. Votul este închis. Se respinge. Dar uh, ați avut dreptate să vrem să verificăm. Amendamentul 60 cine este pentru? Împotrivă. Verificăm și 60. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 61 cine este pentru? Împotrivă. Abține respins. 63 cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 63 ci votul este deschis. Votul este închis. Respins. 64. Cine este pentru? Verificăm 64. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă 65 pentru, împotrivă, Abține, verificăm 65, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 1. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Amendamentul 4. Cine este pentru, împotriva, verificăm amendamentul 4. Cred că este aprobat. Votul este deschis. Toată lumea a votat. Votul este închis. Este caduc. E 11 la 11. E respins. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 10 la 10. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, Abțineri? Verificăm amendamentul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Verificăm amendul 8. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Compromisul 2. Cine este pentru, împotriva, abținere, aprobat. Amendamentul 4. Pentru. Verificăm amendamentul uh, votul, amendamentul 14, mă scuzați. Votul este deschis, toată lumea a votat. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 15. Uh, Îl verificăm și pe acesta. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis și se aprobă. Amendamentul 16 pentru. Verificăm și 16. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Votăm uh, avizul. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Există o persoană care și-a introdus cartela în uh, mașina de vot, dar nu votează. Poate așa ați, uh, care e înregistrată, dar nu are cartela. Deci vă rog să apăsați pe buton dacă vreți să votați. Dacă nu vreți, nu votați. Votul este închis. And it's carried with a big majority. Congratulations, Lola Sanchez. Thank you very much. Majoritate confortabilă, felicitări raportoare. Acum, Trecem la punctul 10, un alt aviz de la Comisia FEM, raportul Comisiei FEM. It doesn't say on, on anything. Yeah, it's an opinion and um, the rapporteur for opinion is, is... Raportor pentru aviz este Florian Marcelesi. Dorești să spui ceva? Te rog înainte de vot? Da, mulțumesc. Vreau, vreau doar să spun că săptămâna trecută s-a adoptat primul plan de acțiune în domeniul de gen și asta transmite un semnal clar tuturor și cred că trebuie să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru ajutorul lor pentru că înțelegem că după această inițiativă de săptămâna trecută trebuie să facem și noi același lucru și să avem o inițiativă cât mai inclusivă și sper că vom rămâne pe același drum. Mulțumesc. Amendamentul 1. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Compromisul A. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Amendamentul 6. Cine este pentru, împotriva, Verificăm amendamentul 6. Votul este deschis. Deci, amendamentul 6. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votăm amendamentul 6. Amendamentul 6. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Nu, trebuie să repetăm. Facem un curs de instruire în legătură cu voturile. E important să o facă toată lumea. Așadar, amendamentul 6. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Se respinge. Okay, we move to amendment 7. In favor? Amendamentul 7, cine este pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm amendamentul 7. Votul este deschis. E respins clar. Votul este închis. Este respins clar. Văd acum. Compromisul K. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Amendamentul 12. Cine este pentru, Nu, este caduc. Mergem la compromisul B. Cine este pentru, împotriva, abține, se aprobă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abține. Verificăm amendamentul 15. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul C. Cine este pentru, împotriva, abține, aprobat. Amendamentul 18 pentru, împotriva. Verificăm. Verificăm 18. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 20. Cine este pentru, împotriva, abține, se aprobă. 21. Pentru, împotriva, abține, se aprobă. 22. Pentru, împotriva, abține, se aprobă. Compromisul D, cine este pentru, împotriva, abține, se aprobă. 23, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul F, pentru, împotriva, abținere, aprobat. Amendamentul 26. A, nu, nu-l votăm, scuze, este caduc. Este caduc. Compromisul E, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 31 pentru, împotrivă, verificăm 31, votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis, se aprobă. Compromisul G, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Amendamentul 35, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Verificăm 35, votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 36, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 37, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Compromisul H, cine este pentru, împotriva, abțineri se aprobă. Amendamentul 38, cine este pentru, împotriva? Verificăm 38, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. Mergem la 43, cine este pentru, Nu, deci 39 n-a fost adoptat. Deci votăm 39. Cine este pentru? Cine este pentru 39? 39, repetă președintele. Cine este pentru, împotrivă? Abține respins. Acum, acum votăm 43. Cine este pentru, împotrivă? Se respinge. 44. Cine este pentru, împotriva, abțineri, aprobat. 45. Pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 45. Votul este deschis. Cred că e aprobat, dar nu sunt sigură. Votul este închis. Se aprobă. 46. Cine este pentru, împotriva, abțineri, aprobat. Compromisul 1, compromisul I, mă scuzați, cine este pentru, împotriva, abținere, aprobat. Și mergem la compromisul J, cine este pentru, împotriva, abținere, aprobat. 55, amendamentul 55, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 57, cine este pentru, împotriva, abțineri, verificăm 57, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Cincizeci opt. Cine este pentru, împotriva, abține, se aprobă. 59 pentru, împotriva, abține, se aprobă. Verificăm. Verificăm amendamentul 60. Enrique, ai un comentariu. Vreau să retrag amendamentul 60. Amendamentul 60 retras. 61. Toți cine este pentru, împotriva, ține se aprobă. Votăm avizul astfel amendat. Vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis aprobat cu o largă majoritate. Felicitări, domnule Vaselesi, mulțumesc foarte mult. Acum vom avea o scurtă pauză și începem imediat uh, ședința cu Parlamentele Naționale și invităm colegii din Parlamentele Naționale să intre în sală. Mulțumesc! Okay, colleagues, we're going to make a start. Colegi, haideți să începem. Vă rog, toată lumea să ia un loc, în așa fel încât să putem să începem reuniunea din această dimineață. Avem o mică întârziere, știu, Dar știu, pentru, știu că mai întâi uh, a trebuit să găsiți uh, încăperea. Pentru invitații noștri nu este întotdeauna de la sine înțeles să găsească încăperea fără probleme. În numele Comisiei DV urez cu încântare bun venit tuturor aici. Este un important schimb de opinii cu dumneavoastră din punctul nostru de vedere și sper să fie util și pentru dumneavoastră. Ideea este să discutăm astăzi despre implementarea obiectivelor Națiunilor Unite de dezvoltare uh, a mileniului și uh, de dezvoltare durabilă, mă scuzați, și vrem să vedem cum uh, aplicăm principiile de dezvoltare durabilă în politica externă. Știu că majoritatea sunteți din Comisie pentru Afaceri Externă în Parlamentul Național și că vă axați foarte tare pe relațiile cu lumea din afară. Este însă cu totul altceva să discutăm despre uh, SDG-uri care țin de implementarea națională. Ne facem tot posibilul pentru ca politicile interne europene să ajute și ele la atingerea obiectivelor SDG. Astăzi ne axăm însă pe aspectele externe și pe consensul pentru dezvoltare. Eu sunt Linda McAvan și prezidez Comisia DEVE în Parlament Aici sunt reprezentanți din multe state membre ale Uniunii Europene, din numeroase grupuri politice. Astfel, vreau să vă spun că noi ne bucurăm foarte tare de prezența dumneavoastră aici și sperăm să fie un schimb util de opinii. Pe lângă parlamentari, sunt reprezentanți și de la ONU, de la Comisia Europeană, și de la SAE, Serviciul European de Acțiune Externă, aici. SAE supraveghează politica noastră externă. Avem reprezentanți de la Berkelmans Stiftung, de la o asociație, um, și vom asculta de la invitații noștri uh, cum putem să implementăm mult mai bine obiectivele de dezvoltare durabilă. Ehm, colegul meu eh, va prezida primul panel și înainte de a începe doresc să mă refer la câteva chestiuni de ordin practic. Această reuniune este transmisă pe internet. Cei de acasă pot urmări asta dacă îi eh, anunțați. Trebuie doar să intre pe site-ul Parlamentului European. Avem interpretare în toate limbile oficiale, mai puțin uh, malteză, slovenă, letonă, gelic, uh, daneză și olandeză. Vedeți cabinele cu numărul de canal la fiecare. Trebuie doar să selectați canalul pe care doriți să îl ascultați. Aveți căștile, aveți numărul de canal, trebuie doar să vă căutați limba. membrii de la Comisia DEVE pot să intervină ridicând mâna. Dacă sunteți un membru al Parlamentului Național și doriți să interveniți, vă rog frumos să completați un speaking card. Îl găsiți uh, în fața dumneavoastră. Iar în ceea ce privește membrii de la Parlamentele, Parlamentul Panafrican, la fel, aveți un cartonaș, vă rog să îl completați și să îl oferiți ușierilor. Ușierii vor aduce cartonașele la prezidiu. Astfel, vom, uh, ne vom încadra în așa fel încât toată lumea să poată vorbi. De fapt, puteți să completați chiar acum cartonașul ca să planificăm noi lista vorbitorilor. Sunt două paneluri. Mai întâi vom discuta despre consensul despre dezvoltare și cum dorește Uniunea Europeană să răspundă la implementarea SDG. Apoi vrem să vedem ce se întâmplă cu perspectivele de implementare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Vă rog frumos să menționați pe cartonaș la, pe ce subiect vreți să interveniți. Sunt mulți vorbitori aici, sunt mulți oameni aici și cel mai probabil vom limita intervențiile la două minute, două minute și jumătate, voi porni și cronometrul și vă voi atenționa cam pe când trebuie să uh, vă sfârșiți intervenția. Înainte de a începe lucrările, vă invit să urmărim uh, un filmuleț despre implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, un filmuleț înregistrat în timpul unui eveniment de la Parlamentul European cu prilejul Zilei ONU. Vă rog!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 Well, thank you very much for that video. It's made... Mulțumim foarte mult. Acest filmuleț uh, a fost făcut de către ONU. Chiar uh, în cel ce urmează vom uh, asculta intervenția din partea ONU. Mulțumesc lui Aneliț, o colegă de-a noastră, care ne-a ajutat să organizăm evenimentul de astăzi. La sfârșitul zilei de astăzi vom putea să alegem fiecare ce fel de obiectiv vrem să subliniem, uh, vom putea să um, vom putea să facem, uh, la sfârșitul zilei de azi vom putea să facem mai multe filmulețe, vom putea să le distribuim pe platformele de comunicare socială și așa mai departe. Deci uh, dorim să invităm ONU să prezinte obiectivele. Barbara Montero director al biroului uh, ONU de la Bruxelles este aici și ea va interveni prima. Ați văzut-o și în filmuleț, este uh, foarte implicată. Îi dau cuvântul acum. Te rog, Barbara. Mulțumesc. Nu știam uh, că va fi difuzat și filmulețul. Multe s-au spus acolo. Mulțumesc și felicitări pentru că ați organizat acest eveniment, fiindcă eu cred că mare parte din activitatea noastră este să ne asigurăm că nu rămâne totul la nivelul unei discuții între uh, uh, la nivelul unei discuții tehnice. Vrem să mobilizăm diferiți actori care trebuie să se implice și Văd că progresul este rapid. Cu siguranță ați avut uh, posibilitatea să discutați dumneavoastră despre asta. Este important și pentru sectorul privat, pentru guvernele locale, pentru parlamente. Iar faptul că se discută la nivel uh, pan, parlamentar, aici cu Parlamentul European, este foarte util și la momentul oportun. Tocmai ce am terminat uh, COP23, Asta sublinează faptul că aceste agende sunt urgente. Nu mai putem să tot amânăm la nesfârșit și să lăsăm alte generații să se ocupe de subiect. Nu, sunt lucruri care ne afectează în viața de zi cu zi și ne afectează pe noi toți. Foarte pe scurt, știu că deja cunoașteți acest subiect, SDG-urile, vrem să nu lăsăm pe nimeni de căruță, absolut nicăieri este... Mă voi referi foarte mult la componenta externă. Și dacă sunteți parlamentari în țara dumneavoastră, este relevant acest aspect. E vorba de oameni adevărați, cum spuneam în prezentare. Nu vrem să lăsăm uh, pe nimeni pe din afară. Toată lumea trebuie să beneficieze de pe urma dezvoltării. Sunt obiective universale se aplică Europei și tuturor țărilor de pe planetă. Și exact acum uh, avem o discuție în Uniunea Europeană despre faptul că e o agendă pozitivă. Este o agendă despre consum durabil, producție durabilă, dar și despre drepturi de bază. E despre tine, despre tinere femei, despre generația tânără și abordăm foarte multe subiecte care sunt specifice tuturor țărilor. De exemplu, dacă discutăm despre angajare, e vorba despre crearea de oportunități de angajare în țările în curs de dezvoltare, așa cum a spus un membru al Parlamentului, asta însemnând probabil mai puțină migrație înspre Europa. Este o agendă foarte puternică și pentru Europa, însă. Și dacă vrem să ne implicăm constructiv, atunci Poate că mai bine nu mai discutăm așa mult despre probleme, ci despre o viziune pozitivă pentru viitor cu un calendar specific. Această agendă este foarte ambițioasă, unii ar zice chiar prea ambițioasă. Eu cred că este rezultatul negocierilor. Și am văzut la Bonn, cu discuțiile despre acordul de la Paris, că e necesar, cu adevărat, să fim ambițioși. Deci trebuie să înțelegem Uh, despre ce este vorba și să implicăm pe diferiții actori, oriunde s-ar afla. Eu sunt la Bruxelles, de aici lucrez și sunt adesea în Parlament și vreau să vă spun că Uniunea Europeană este fundamentală cu instituțiile sale și cu statele membre. Dorim uh, să uh, fie fruntașă în acordurile pe care le semnăm și la capitolul implementare. Adesea spunem că mare parte din uh, marile acorduri nu pot fi făcute în afara ONU, dar, uh, la pol opus, ele n-ar uh, deveni realitate fără sprijinul statelor membre și al instituțiilor. Deci e vorba de implementare strategică aici. Salutăm faptul că se vorbește despre un consens. Gaspar uh, vă va vorbi și el despre asta. Consensul se referă la angajamentul Uniunii pentru a sprijini implementarea obiectivelor în următorii 15 ani. În țările partenere, în țările noastre partenere. Contribuția noastră a fost substanțială la acest demers, credem că este un demers puternic. E foarte important că se merge dincolo de elementele de programare a planului. Vrem să vedem uh, cum putem coopera din punct de vedere strategic. După cum mulți știți, la ONU e acum un proces de reformă, fiindcă vrem să fim adaptați prezentului. Avem agenda pentru 2030 și vedem că nu mai este nimic sectorial multe elemente trebuie să fie în convergență și să interacționeze în așa fel încât să poată să uh, fie atinse SDG-urile. De exemplu, dacă vorbim despre sărăcie, obiectivul 1, trebuie să ne uităm și la inegalitate, la chestiunile de gen, așa cum zicea Parlamentul în filmuleț. Dacă e vorba de creștere economică, nu putem avea asta fără să vedem ce se întâmplă în plan instituțional. Deci uh, trebuie să ne organizăm altfel, în așa fel încât să putem acționa altfel. Chit că nu este subiectul acestui prim panel, doresc să pun accentul pe faptul că aceste lucruri vor deveni realitate dacă ne implicăm cu toții. Leadership-ul Europei în componenta externă este posibil doar dacă uh, se implementează aceste principii și în Uniunea Europeană și doresc să felicit Comisia pentru că a creat uh, acea platformă pentru părțile interesate pe mai multe niveluri și se ține cont de dimensiunea internă și externă, este un semnal pozitiv. Uniunea Europeană face asta în subsidiaritate uh, față de statele membre. La forumul la nivel înalt de politică din iulie, mai multe țări au venit cu raportul voluntar propriu, țări europene, și uh, ne-au arătat ce fac ele. Vă dau un exemplu cu Belgia. Mâine în Belgia va fi o reuniune importantă în cadrul căreia societatea belgiană va, prim, va asculta o prezentare. Prezentare uh, despre un program foarte clar de implementare. Uh, se va discuta despre cum arată bugetul, cum arată politicile publice, cum uh, poate să participe sectorul public și privat pentru a avea un proces orientat către viitor. Aceste forumuri la nivel înalt au început să fie organizate din momentul în care am căzut la un acord cu privire la agenda, au loc în iulie în fiecare an, în regim de voluntariat, țările își prezintă viziunea. Este important, fiindcă asta înseamnă că țările își asumă răspunderea, ownership, și că în această nouă agendă nu mai este vorba doar despre a sancționa pe cei care nu fac nimic. Este vorba de a concerta o contribuție pozitivă. Nu e vorba doar de uh, actorii guvernamentali sau instituționali, ci și de ceilalți. Agenda este atât de amplă și de complexă încât nu putem atinge aceste obiective doar uh, implicând guvernele. Trebuie să se implice diferiți actori. Sunt la Bruxelles și Um, adesea aud cum se vorbește despre noi că nu am face mare lucru, dar se întâmplă multe lucruri. Am primit solicitări din partea unui număr mai mare de 100 de state pentru sprijin uh, la implementarea obiectivelor. Deja am trimis misiuni într-un număr de state, sunt misiuni integrate cu participare de la diferitele agenții sub uh, umbrela UNDP vedem care este agenda, care sunt obiectivele și ne uităm dacă există aliniere, unde se situează lucrurile, unde sunt lacunele și cum să le acoperim rapid. Care este punctul de pornire, care sunt statisticile, sunt numeroase, numeroase mișcări. Relevant este și rolul parlamentelor. Așa cum ziceam că nu este doar un lucru ce ține de răspunderea guvernelor, la fel și parlamentele au o răspundere fundamentală în atingerea obiectivelor. Vrem să ne asigurăm că se respectă angajamentul asumat de, toate, de toți uh, șefii de guvern, de toți uh, actorii guvernamentali. Să știți, sunt obiectivele statelor membre. La nivel prezidențial au fost semnate. Prin urmare, este agenda lor. Noi uh, ne aducem contribuția, suntem la dispoziția guvernelor pentru a sprijini, a sprijini guvernele la implementare. De fapt, nici măcar nu e bine spus guverne, ci țări. Țările trebuie să implementeze obiectivele, iar Parlamentul trebuie să transpună totul în acțiuni concrete și să se asigure că există an de an bugetul necesar conform. Policies that are necessary to implement it. Și uh, e ceva necesar să fie implementat și să monitorizăm uh, că într-adevăr se implementeze. Și la Parlamentul European, dacă instituțiile s-au angajat să aloce anumite fonduri sau să sprijină programele, atunci trebuie să vegem că într-adevăr se traduce disponibilitatea în acțiuni concrete. Există un calendar, un proces de monitorizare, o agenda ambițioasă și trebuie să ne asigurăm că ne aliniem în baza angajamentului ferm care se implementează. Trebuie să precizez că atunci când am vorbit cu membrii Parlamentului, cei din ANFED și din DV, un angajament ferm și sunt multe cunoștințe. Nu știu dacă e același nivel de cunoștințe și angajament și în alte comisii parlamentare. Și o parte a provocării cu care ne confruntăm, pentru că nu e vorba doar despre dezvoltare, e vorba de o agendă mai largă. În acest sens, aș vrea să vă spun despre niște experiențe bune care au fost aplicate în multe țări. Uganda, de exemplu, a creat un forum parlamentar privind dezvoltarea durabilă și obiectivele respective. E o abordare orizontală, nu doar de monitorizare, ci de încurajare a dialogului și analizei, dar și a capacității în parlamente. Trinidad Tobago a creat o comisie comună privind dezvoltarea durabilă vor examina utilizarea energiei, a apei, formarea, responsabilitatea guvernelor, mobilizarea resurselor naționale și așa mai departe. Chiar și țări precum Pakistanul au creat un task force uh, ODD în adunarea națională. În multe țări se implementează ceva de acest gen. Din păcate, până acum, mai ales în lumea în curs de dezvoltare. Și o parte a responsabilității dumneavoastră, deși veniți de la AFET și din comisii de afaceri externe sau dezvoltare din parlamentele dumneavoastră, dacă ar fi să fac o pledoarie pe care să o adresez, să vedeți, să ne spuneți ce înseamnă în Parlamentul dumneavoastră. Puteți înființa ceva de acest gen și cum ar merge. În Germania fac deja așa ceva. În Germania au creat un Consiliu consultativ privind dezvoltarea durabilă, face monitorizare, sprijin, mobilizează dialogul. Cred că sunt exemple bune care vin uh, din aceste forumuri de politică la nivel uh, înalt care pot fi replicate. ONU și în acest caz concret PNUD au creat uh, niște instrumentare și un manual de aplicare în parlamente. Lucrăm cu mai multe parlamente din diverse continente să le ajutăm să-și evalueze capacitatea, să le ajutăm instrumente și măsuri specifice să vedem cum pot, de fapt, să integreze în diverse politici. Și pentru cei care vă interesează, o să vă comunicăm linkul către instrumentar și manual, pentru că sunt instrumente foarte utile. O să mă opresc aici. E vorba de a schimba modul în care facem anumite lucruri. ODD nu se referă la afaceri obișnuite, ci la un schimb de paradigmă. Societatea noastră, așa cum e acum, nu e durabilă din cauza modului în care trăim, producem, consumăm, modul în care trăim în mediu, în modelul nostru economic, care, prin urmare, are de-a face cu transport, cu stilul de viață, acestea nu sunt durabile. Deci noi înșine trebuie să schimbăm modul în care facem lucrurile în viața de zi cu zi, să schimbăm modul în care adoptăm politici sau în care facem politică și asta include o mobilizare a societății, capacitarea sectorului privat să facă ceva asemănător, lucrând cu diverse sectoare și implică să ajutăm pe partenerii care există în acest sens. Consensul e fundamental. Trebuie să fie în spiritul parteneriatului și spun și repet, ODD-ul se referă la parteneriată. Obiectivul 17 se referă la parteneriat, nu la a te duce să le dai lecții oamenilor ce să facă. Nu e vorba doar de bani, ci de un mod diferit de conlucrare, o lume tot mai globală în care dacă vrem rezultate și problema migrației. Nu îi spun uh, criză, ci chestiunea migrației. Criza e așa cum o trăim noi, când vin atât de mulți oameni, dar sunt probleme grave în țările partenere care îi fac pe oameni să plece spre Europa în căutarea unei vieți mai bune. Spiritul acestui parteneriat trebuie să însemne că noi ajutăm acolo să aibă cea mai bună viață posibilă. Încă o dată felicitări pentru că participați la această conversație și mulțumiri pentru că m-ați invitat. So, so a challenge to us. Deci, <clears throat> provocarea este să găsim soluții comune la problemele comune cu care ne confruntăm pe planeta pe care trăim. Parlamentele naționale au un rol de jucat. Unii dintre țările dumneavoastră au raportat deja la forumul politic la nivel înalt la ONU în iulie și presupun că fiecare raport național e disponibil, probabil pe pagina de internet a ONU puteți căuta un N-am o listă în față ce țări au raportat, multe au raportat. Uniunea Europeană ca atare va raporta în iulie 2019 în legătură cu modul în care își face treaba. Vă rog să ne spuneți care sunt uh, și ce fac propriile parlamente pentru a trage la socoteală guvernele să respecte angajamentele făcute la New York acum doi ani. Acum o să dau cuvântul colegii Elena Teocaros, care o să prezideze prima sesiune legată de dezvoltare, modul în care UE va aplica politica externă în implementarea ODD-urilor. So, ladies and gentlemen. Așadar, doamnelor și domnilor, bun venit în Parlamentul European. Domnul democrației, cum îl considerăm noi, spune vorbitor. Mă bucur să prezidez această sesiune importantă. Mai întâi să-i mulțumesc Barbarei pentru introducere și să reiterez uh, cuvintele de bun venit uh, exprimate de președinta noastră la începutul acestei întâlniri. Așa de asemenea să-mi exprim aprecierea pentru prezența dumneavoastră aici. După cum s-a spus, avem membrii din Parlamentul Panafrican, membrii din Tunisia, Niger, Maroc, din parlamentele de acolo și, desigur, reprezentanți din parlamentele a 25 de state membre. Nu știu dacă sunt toți în sală, dar oricum, uh, bun venit tuturor. Mă numesc Elenite Oharos, vin din Cipru și sunt membra Comisiei pentru Dezvoltare. Dragi colegi, ca răspuns la Agenda ONU 2030 cu privire la dezvoltarea durabilă și alte acorduri internaționale relevante adoptate în 2015, cum ar fi acordul de la Paris privind schimbările climatice, cadrul pentru reducerea riscului de dezastre și agenda de la Disabeba pentru finanțarea pentru dezvoltare. Uniunea Europeană a lansat o revizuire a politicilor pentru dezvoltare stabilit în consensul din 2005. Obiectivul era de a promova o strategie pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, de adaptare la probleme globale, cum ar fi migrația, schimbările climatice și securitatea. Pentru mine personal e o criză, nu e doar o chestiune iar noi din sudul european uh, chiar trăim criza, Catene. După cum s-a spus pe dreptate, consensul ONU prin dezvoltare reprezintă un răspuns la implementarea ODN în țările în curs de dezvoltare. Importanța noului consens european constă a da o poziție comună, coerentă în Uniunea Europeană și în statele membre în legătură cu obiectivele, valorile, principiile și principalele aspectele politicii de dezvoltare, inclusiv în ce privește implementarea lor. Noul consens european privind dezvoltarea a fost semnat de Consiliu, Comisie și Parlamentul European în iunie 2017. Această comisie care se ocupa de negocieri cu Comisia și Consiliul a reușit să obțină un acord. În mod excepțional au fost doi coraportori pentru a garanta un maxim de consens în instituțiile noastre. Cu raportorii, colegii noștri, experimentați domnul Venda și domnul Noiser, sunt prezenți în sală și o să vă dea mai multe amănunte în legătură cu negocierile care au dus la aprobarea consensului și principalele sale trăsături. Apoi, domnul Caspar Frontini, director uh, pentru cooperare internațională și dezvoltare la comisie, la DigiDevco, se va referi la implementarea consensului și articularea lui în ODD și, în fine, o să dăm cuvântul tuturor membrilor care doresc să facă angajamente. Și acum o să dau cuvântul domnului Venda timp de patru minute. Avem aici un dictator, spune vorbitoare. Da, Mulțumesc, doamnă președinte. O să vorbesc în limba maternă. Parlamentul Mulțumesc. Bun venit, doamnelor și domnilor, reprezentanți din Parlamentele Naționale. S-au spus până în prezent multe lucruri. Consensul european privind dezvoltarea e o declarație politică comună a Consiliului, Comisiei și Parlamentului European am avut plăcerea de a reprezenta Parlamentul European la negocierile respective în președinția malteză, împreună cu colegii și cu sprijinul doamnei președinte am reușit să ajungem la un acord. De ce am avut nevoie de o abordare nouă în ce privește politica de dezvoltare? Antevorbitorii s-au referit la aceste aspecte. Dacă ne uităm la situația politică internațională, există noi uh, probleme, noi provocări. Opt uh, ODD-uri au evoluat și acum sunt 17. Prin urmare, o declarație europeană era extrem de necesară. Una care să se lege de Agenda 2030 și obiectivele acestei agende. Deci un plan global de acțiune centrat pe oameni, pace, prosperitate și parteneriat. Prin urmare, consensul e un element extrem de important pentru că simba cadrul de cooperare pentru Uniunea Europeană. Stabilește noi priorități în ce privește sărăcia, reducerea sărăciei, dezvoltarea durabilă, eliminarea inegalităților și multe alte provocări care se leagă de probleme demografice, economice, sociale și de mediu. După cum știm cu toții, Uniunea Europeană și statele membre alocă cea mai mare sumă de bani, sunt cel mai mare donator 75 de milioane pentru educație, bună guvernanță, egalitate de gen, acces la apă potabilă, la materii prime, ca și crearea de locuri de muncă și inovare. Reversul medalii este avitorul oficial pentru dezvoltare, care este baza consensului pentru angajamentele noastre legate de fonduri. 0,7% din venitul național brut pentru acest obiectiv până în 2030. Din punctul nostru de vedere, din Parlamentul European a fost foarte important ca acest consens uh, să aibă coerență consecventă ca toți actorii să întreprindă acțiuni la nivel european și în statele membre și să se consolideze buna guvernanță, organizațiile din societatea civilă, angajamentele și hmm, ideea de a da socoteală. Și e foarte important în acest context ca parlamentele naționale să aibă un rol consolidat, ca și autoritățile locale, regionale și societatea civilă ca atână. Aici vorbim de sprijin politic, sprijin bugetar, și control democratic în țările noastre și în alte țări, în țările în curs de dezvoltare, de exemplu. Angajamentul pe care îl avem, parteneriatul public-privat, care se concentrează pe comerțul echitabil, sunt elemente majore ale acestui consens și toate se leagă de securitate și bune politici în materie de migrație. Știți că e important pentru că dacă ne uităm la toate crizele care se produc, devin un element esențial în combaterea migrației forțate a deplasării de populație, pentru că țările stabile pe plan politic sunt mai puțin vulnerabile. Prin urmare, migrația forțată nu ar mai avea loc. Cred că e extrem de important să legăm politica în materie de securitate, politica economică, de mediu, și toate mecanismele care duc la o mai bună guvernanță. Cred că mă opresc aici și acum o să dau cuvântul colegului Norbert. Mulțumesc. Intervenție fără microfon. Okay, thank you very much, uh, Eleni, and thank you very Mulțumesc, Eleni, mulțumesc și Bogdan, dragi colegi din Parlamentele Naționale și Parlamentele Africane și Panafricane. Cred că e un semnal foarte bun înaintea viitorului summit dintre Uniunea Europeană și țările africane, prezența dumneavoastră aici pentru a discuta împreună cu noi implementarea și posibilitățile legate de ODD-uri. Vă vorbesc în calitate de coraportor de la S și D, la acest dosar pe care l-am negociat împreună cu colegul de la PP, cu Bogdan Venta o simplă observație, vin din Germania. La noi, deocamdată, nu avem niciun consens în Germania ca să avem un guvern comun, dar în Parlamentul European am avut un consens bun cu privire la consens, ceea ce a demonstrat că putem lucra împreună, nu doar între cele două mari partide, ci și cu implicarea celorlalte partide. Eu și cu colegii am insistat și am reușit ca eradicarea sărăciei să rămână principiul călăuzitor uh, din consens ca și coerența de politică pentru dezvoltare. Sărăcirea. Eradicarea sărăciei trebuie să integreze aspecte economice, sociale și de mediu în legătură cu Agenda pentru Dezvoltare 2030. Pentru a contribui la acest obiectiv, statele trebuie să realizeze 0,7% ca ținte pentru ajutorul oficial pentru dezvoltare și noul consens, din păcate, nu a înnoit uh, calendarul pentru ținte intermediare, după cum s-a stabilit în consensul anterior. Prin urmare, ne bazăm pe dumneavoastră să trageți la socoteală statele membre pentru a atinge această țintă de 0,7%. În ce privește combaterea schimbărilor climatice, aceasta este o prioritate clară, un nou consens care reafirmă angajamentele COP21. Schimbările climatice se leagă strâns de activitatea din agricultură pentru a combate foamea și malnutriția. Trebuie să implementăm investiții astfel încât uh, mici agricultori și păstorii să fie sprijiniți uh, cu mecanisme de finanțare adaptate pentru nevoile pe care nu se ajută să înființeze uh, cooperative, IMM-uri în agroafaceri. Tot legat de investiții și comerț sunt și standardele sociale și de mediu. Consensul include angajamente pentru a promova munca decentă responsabilitatea corporatistă socială și standarde pentru investiții europene în țările în curs de dezvoltare. Nouă parlamentarilor ne va reveni sarcina să cooperăm strâns cu societatea civilă, organizațiile să și să insistăm și să continuăm să monitorizăm pentru a asigura că aceste standarde chiar sunt implementate și vom vedea schimbări în condițiile de muncă. O observație legată de ajutorul umanitar care nu e acoperită în consens trebuie să reflectăm mai mult și, pe de altă parte, în Comisia pentru Dezvoltare ne implicăm foarte mult în acest domeniu. Îmbunătățirea condițiilor de viață ar putea contribui la mai puțină migrație ca presiune pe termen de lungat. Cu toate acestea, migrația poate și să contribuie favorabil la dezvoltarea durabilă. Consensul face un apel ca politica în materie de migrație să se bazeze pe responsabilitate reciprocă și respectarea de a drepturile omului, obligațiilor umanitare. Angajează Uniunea Europeană și statele membre să aibă o abordare structurată, coordonată, holistă pentru dezvoltare durabilă, angajându-se să se ocupe de cauzele profunde ale migrației. Am reușit să evităm legături negative între dezvoltare, cooperare și migrație în gestionarea acestea. Așadar, aștept cu interes viitoarea întâlnire anul viitor, în noiembrie, ca să vedem și să vă ascultăm ce am realizat împreună și cum am implementat în parlamentele naționale și cu guvernele naționale ODD-urile. Vă mulțumesc! Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας καλωσορίσω και στην γλυκύτατη ελληνική γλώσσα. Mulțumesc uh, foarte mult și încă o dată voi folosi limba mea maternă. Înainte de a da cuvântul domnului Houdini, vă rog încă o dată cei care doresc să las contul să ridicați mâna, dacă sunteți membri ai comisiei, și din partea Parlamentului Național vă rog să uh, completați uh, acel card de intervenție dacă n-ați făcut-o până acum. Domnul Frandini, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Uh, good morning, everybody. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Pentru mine este o mare plăcere să mă aflu să vorbesc despre consens din multe motive pe care le voi explica în prezentarea mea, dar de asemenea este o plăcere pentru că e vorba de o activitate pe care am uh, făcut-o împreună, în special cu Parlamentul European și a fost o mare plăcere pentru mine în calitate de negociator din partea Comisiei să pot colabora cu cei doi coraportori și cu președintele Comisiei. Așadar, uh, acum voi trece direct la prezentare, pentru că înțeleg că nu am foarte mult timp. Primul comentariu pe care vreau să-l fac este că una dintre trăsăturile importante ale consensului este că acesta a fost susținut la nivel de președintele Comisiei, președintele Parlamentului, eh, eh, Comisiei Parlamentului și Consiliului și de statele membre în acțiunea lor internaționale. Deci un document care se aplică cooperării UE la nivel european, dar și la nivelul cooperării bilaterale a statelor membre. Este un cadru comun. Și asta e foarte important pentru că avem un sistem în care avem un, o cooperare pentru dezvoltare la nivelul Uniunii, dar și acțiuni bilaterale de cooperare la nivelul celor 28 de state membre. Și tot ce putem face pentru o mai coerentă implementare a acestor politici va îmbunătăți eficiența cooperării la nivel general. Și sigur, începând de la un document comun care stabilește forumul și asta e o bună modalitate de a avea această co- coerență și coordonare. Consensul european încearcă să răspundă la o serie de provocări globale, dar și să dea răspunsul la o nouă agendă internațională legată de modul în care vedem uh, cooperarea pentru dezvoltare și cooperarea de la nivel național. Noi, DG-urile, directoratele generale, ajutăm țările în dezvoltare care au probleme și obiective de îndeplinit. Ideea fiind că uh, țările dezvoltate nu au probleme. ODD-urile sunt un lucru complet diferit. Toate țările de planetă se alătură în încercarea de a-și rezolva problemele care sunt mai degrabă probleme comune și fac asta prin acțiuni coordonate. Și asta vrem să abordăm. Deci am uh, atins acest consens european care încearcă să dea un răspuns. Aici am, uh, de aceea am uh, structurat acest consens conform celor principiilor agendei oameni, planetă, prosperitate, pace și parteneriat. Făcând asta, am vrut să arătăm că politica de dezvoltare nu poate fi abordată izolat, ci că face parte dintr-un efort mai larg al relațiilor externe ale Uniunii Europene și statelor membre. De aceea am vrut să colaborăm la începește legăturile dintre politica de dezvoltare și alte politici cheie. Legătura cu politica de securitate nu există pace fără dezvoltare și nici dezvoltare fără pace. Legătura cu migrația. Migrația e o criză, o oportunitate sau o provocare, e foarte importantă și nu putem uita că trebuie să ne ocupăm de asta. De asemenea, legătura cu chestiunile umanitare. Politicile umanitare și de dezvoltare trebuie să meargă mână în mână, ne legături de asemenea cu schimbările climatice, cu politicile comerciale, cu politicile uh, uh, fiscale. Uh, trec repede prin aceste slide-uri, dar vreau să spun totuși câteva cuvinte despre cum se implementează aceste lucruri. Primul lucru, cum spuneam, este legat de o acțiune de coordonare mai bună între Uniunea Europeană și statele membre. De aceea este foarte important că avem această întâlnire între parlamentarii europeni și parlamentarii naționali. În cadrul consensului avem prevăzut o serie de acțiune, acțiuni de îmbunătățire a acestei coordonări, mai ales programare comună pe teren. În al doilea rând, trebuie să ne gândim cum uh, uh, realizăm toate sursele de finanțare. Ajutorul e important și există un angajament clar legat de 0,7% din PIB uh, și 0,27% pentru țările cele mai puțin dezvoltate, dar trebuie să mobilizăm și finanțarea privată prin împrumuturi și avem nevoie de mobilizarea sectorului privat. Și de asemenea trebuie să mobilizăm finanțarea internă, domestică. Uh, care este sursa cea mai stabilă de finanțare pentru dezvoltare. Deci trebuie să avem acțiuni care să ajute pe partenerii noștri în acest sens. De asemenea, trebuie să avem o agendă care merge dincolo de guverne și de sectorul privat. Toți actorii uh, incluși, implicația trebuie să fie incluși. E o agendă pentru oameni, nu pentru guverne și de aceea cred că e foarte important că ne aflăm astăzi aici și că vorbim cu noastre reprezentanții societăților, <clears throat> ai poporului. În ce privește rezultatele și eficiența dezvoltării, sigur că trebuie să continuăm să măsurăm asta. Uh, politici continuă de dezvoltare foarte important. Dincolo de finanțarea pe care o putem mobiliza, important este să avem politicile corecte și să fim siguri că la nivelul statelor membre suntem coerenți uh, și avem politici generale care să aibă un impact asupra țărilor în curs de dezvoltare. În fine, aceasta este o agendă universală și deși consensul se concentrează pe eliminarea sărăciei, știm că trebuie să avem o, oferă de, o ofertă de cooperare pentru dezvoltare pentru diferite țări aflate în curs de dezvoltare, pentru că acestea sunt foarte diverse. Unele sunt în criză, unele sunt foarte sărace, altele sunt uh, în, în uh, dezvoltare și acestea deși nu au nevoie de foarte mult ajutor oficial pentru dezvoltare, dar se încheie pentru agenda de dezvoltare. Deci trebuie să avem o cooperare diferențiată și pentru ei. Ultimul slide. Acum, în comisie, încercăm să implementăm toate acestea, incluzându-le în uh, revizuirea la jumătate de mandat a programelor noastre și incluzând această abordare în uh, viitorul cadru financiar multianual și în viitoarele acorduri, în special uh, la parteneriatul care va înlocui acordul de la Cotonou. De asemenea, facem o serie de acțiuni specifice importante, planul european de investiții pentru a dezvolta investiții în vecinătate și în Africa. O inițiativă foarte importantă pe care o avem cu Națiunile Unite pentru a da putere femeilor, pentru a lupta împotriva violenței de gen E o inițiativă de peste 500 de milioane de euro și, cum spuneam, o inițiativă foarte importantă pentru a mobiliza resursele interne. Asta este ceea ce facem la nivel european. Trebuie să vedem de asemenea și rolul nostru aici va fi important, cum diferitele state membre vor încerca și ele să încorporeze orientările consensului în uh, politicile naționale, politicilor naționale de dezvoltare. Și un ultim cuvânt, implementarea este bună, dar o modalitate care să ajute implementarea este să raportezi modul în care ea se dezvoltă și trebuie să avem un angajament comun cu Parlamentul European, cu statele membre, de a ne prezenta rapoartele de implementare a consensului și cum ajutăm la realizarea ODD-urilor în țările în dezvoltare în 2019 când va avea loc întâlnirea la nivel de șef de stat. Acesta este un moment important și va fi un raport important. Vom raporta împreună în legătură cu acțiunile europene și acțiunile statelor membre. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Fontini. Repet așadar, mulțumesc, domnule Fontini. Acum, dragi colegi, aveți cuvântul. Veți avea fiecare trei minute, așadar Vă rog să fiți conciși pentru a putea da cuvântul tuturor celor care doresc să se exprime. Odată ce luați cuvântul, vă rog să vă prezentați și să spuneți din ce țară veniți și dacă puneți o întrebare, vă rog să indicați pentru cine este întrebarea. Vă mulțumesc foarte mult. Începem cu Ana Teron din Spania. Bună dimineața! Mulțumesc pentru organizarea acestui eveniment. Numele meu este Anabel Teron. Mă, pute... mă aude toată lumea? Microfonul mai aproape. Ana Belteron din Spania, în această dimineață am vrut să pun o întrebare. Nu este adresată cuiva în particular. E o întrebare generală legată de consens. Am citit în legătură cu acest subiect și despre modul în care s-a realizat consensul. Înțeleg de asemenea că există o moțiune alternativă. Așadar, m-ar interesa să aflu câtă susținere are acest consens în Parlament. Ați putea să-mi explicați acest lucru. Mulțumesc. doamna Anniken Whitfeld din Norvegia. Norvegia. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, doamne președinte. Vă mulțumesc că ne-ați invitat să luăm Uh, să contribuim la această discuție foarte importantă. Distribuția egală a bunăstării este o precondiție pentru realizarea ODD-urilor. Uh, fuga capitalurilor uh, și evaziunea fiscală fac ca țările să nu-și poată finanța sistemele de educație, sănătate și protecție socială. Trebuie să abordăm leadership-ul politic din țările în curs de dezvoltare atunci când vine vorba de uh, distribuția egală între și în cadrul țărilor în curs de dezvoltare și cred că ajutorul internațional poate fi păstrat doar dacă liderii politici sunt responsabili pentru redistribuirea lui și pentru creșterea inclusivă. Finanțarea dezvoltării este o chestiune extrem de importantă și mă bucur să spun că Norvegia și-a păstrat angajamentul uh, privind ajutorul de dezvoltare ca procent din PIB datorită unei decizii a Parlamentului și ODD-urile vor fi baza pentru aceste cheltuieli. După al doilea vot uh, legat de ajutor de dezvoltare și comerț, uh, putem spune că deschiderea piețelor e o parte importantă a strategiei de creștere. La fel ca multe țări în curs de dezvoltare care uh, realizează creștere economică din comerț, creșterea concurenței din partea țărilor în curs de dezvoltare a dus la decizii legate de uh, la rezistență față de decizii legate de liber comerț în multe țări, atât din partea stângii politice cât și din partea dreptei. Cu o lipsă de creștere inclusivă în Europa, uh, protecționismul a început să devină răspunsul care e un răspuns greșit, evident. Așadar, cred că concurența în domeniul comercial nu poate funcționa fără standarde comune de muncă și fără creștere inclusivă și uh, slujbe decente. Lucruri care ar trebui măsurate și în Europa pentru a realiza aceste scopuri de dezvoltare. Vă mulțumesc! Uh, I'm asking Mr. Dimitrios Emanuelidis from Greece. Acum dau cuvântul domnului Dimitrios Emanuelidis din Grecia. Mulțumesc, doamnă președinte. Salutăm consensul european de dezvoltare care creează un nou cadru prin care să avem o abordare comună a cooperării pentru dezvoltare și care să fie aplicată atât de statele membre cât și de Uniunea Europeană, de instituțiile ei, în cooperarea cu țările în curs de dezvoltare. Înțelegem că pentru a apăra modelul social european, trebuie să găsim modalități prin care să facem față provocărilor globale, cum ar fi șomajul în rândul tinerilor, migrația, criza refugiaților, schimbările climatice și sărăcia, încălcările drepturilor omului, care sunt, din păcate, încă comune în multe regiuni ale lumii. Agenda 2030 este un plan ambițios de a face față tuturor acestor provocări la nivel național trebuie să avem o coordonare și asta se va face se face din 2016 uh, prin uh, Secretariatul General al Guvernului Grec în cooperare cu Ministerul de Externe. Și aceste instituții ar putea să includă scopurile de dezvoltare sustenabilă în politicile noastre naționale, începând cu cele 15 uh, principale și apoi trecând la cele secundare. Avem un plan național care încearcă să găsească un echilibru între dezvoltarea economică, socială și dimensiunea de mediu a planului. Acești trei piloni, toți trei sunt la fel de necesari pentru a face față provocărilor și cred că fiecare dintre noi trebuie să facă tot ce ține de, pentru a, a obține rezultate concrete. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Lidi. Doamna Rosalia Biro din România. Thank you, Mr. Chair. Rosalia. Um, yes. Uh, first of all, uh, I'm... Mulțumesc, uh, doamna președinte. Mai întâi, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru această întâlnire. Este o oportunitate importantă pentru noi. Voi prezenta uh, situația din România în limba română. 193 de state în 2015. Uh, Eh, odată cu acest angajament, eh, viziunea României de implementare a Agendei 2030 în conformitate cu programul Guvernului pleacă de la premisa construirii unei societăți echilibrate și bazate pe principii inclusive. Eh, putem să afirmăm că asumarea responsabilității la nivel național pentru integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă înseamnă pentru noi, în primul rând, identificarea me mecanismelor de integrare a ODD-urilor, a provocărilor cu care se confruntă procesul de coordonare a implementării, crearea mecanismelor de monitorizare a progresului privind implementarea ODD, identificarea provocărilor în mobilizarea resurselor financiare care sunt necesare. Uh, considerăm de importanță majoră abordarea integrată a dimensiunilor economice, sociale și de mediu în procesul de implementare. Totodată, Considerăm că activitatea de implementare a ODD-urilor trebuie să pornească de la o cartografiere a strategiilor naționale deja existente în domeniile acoperite de Agenda 2030, Um, de la aspectele ce țin de protejarea mediului, la promovarea egalității de șanse și la acordarea de asistență pentru dezvoltare. Ulterior acestei etape va trebui să depunem eforturi pentru identificarea decalajelor între obiectivele din strategiile naționale existente, cu elaborarea unui plan de acțiune cu termene și cu responsabilități foarte clare. În 2017, în România, s-a înființat Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, eh, subordonat primului ministru, care are rol de coordonare în plan național a implementării Agendei 2030 și de revizuirea a strategiei existente. Momentan, această, acest departament dezvoltă o consultare generală la nivel de administrații publice locale pentru a fi un promotor al schimbărilor necesare. În cadrul Ministerului Mediului funcționează Comitetul Interministerial uh, pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național și tot aici s-a constituit un grup de lucru pentru privind elaborarea setului național de ODD. Uh, tot în 2017 s-a constituit subcomisia pentru dezvoltare durabilă în cadrul Comisiei pentru Politică Externă, uh, care își asumă rolul de încurajare și de promovare a implementării ODD-urilor. Intenția noastră este să devenim un hub a procesului de implementare a ODD-urilor în regiunea estică a Uniunii Europene și pregătim raportul voluntar, voluntar național pentru 2018. Mulțumesc! Ευχαριστώ, Thank you, Rosalia. Mulțumim, Rosalia. Acum, înainte de a da cuvântul unui număr de doi eurodeputați, doamna Lola Sanchez și Heidi Hautala, o să răspund doamnei Anateron La plenară, 405 au fost uh, pentru, 70 împotrivă și 159 de abțineri. Lola, ai cuvântul. Mulțumesc, Eleni. Actualizarea consensului ar fi trebuit să fie o oportunitate de a promova obiectivele de dezvoltare ale mileniului, eh, ale dezvoltare durabile, mă scuzați. Și într-adevăr s-a făcut progres. Securitatea, migrația sunt elemente care au fost incluse pe ordinea de zi. Sectorul privat a primit un rol consolidat. Ajutorul pentru dezvoltare va fi folosit și pentru a controla fluxul migratoriu. Adică uh, să facem un outsourcing în ceea ce privește controlul la frontieră. Se vorbește foarte mult despre PPP-uri, dar uh, se face asta fără a acoperi și semnele de întrebare. Um, ce se întâmplă cu natura obligațiilor sectorului privat față de chestiuni de gen, față de chestiunile de drepturile omului. Toate aceste elemente sunt foarte slabe, la fel și în ceea ce privește drepturile LGBTI. Nu se face trimitere la niciun cadru de monitorizare pentru a atinge obiectivele din acest consens. E foarte ciudat și că se cheamă un consens, pentru că doar 54% din voturi au fost în favoare liberalii, EFDD-ul, Verzii, Guengel au depus o rezoluție alternativă în care am cerut ca Parlamentul European să adopte o poziție diferită, foarte diferită de ceea ce avem acum în documentul final. Reluăm, e important principiul eficienței, principiul asumării răspunderii în politica de dezvoltare. Trebuie ca țările partenere să-și asume transparență și răspundere față de ceea ce întreprind încurajăm și faptul că avem nevoie de mecanisme de monitorizare și 0,7% este un procent foarte important. Avem nevoie de un calendar pentru atingerea ODD-urilor și subliniem că ajutorul pentru dezvoltare n-ar trebui să facă obiectul condiționalităților sau să uh, se fie legat de Um, cooperarea cu statele membre. Nu trebuie să fie uh, legate aceste obiective de controle la frontieră. Este foarte important să reglementăm utilizarea instrumentelor de dezvoltare ca parte a politicii de securitate. Vrem să eradicăm sărăcia și să promovăm uh, dezvoltarea durabilă. Prin urmare, acest consens este slab și va duce la uh, dezvoltare foarte slabă. Mulțumim, Lola. Doriți să interveniți? Acum? Chiar acum? Da, voi vorbi direct în spaniolă. Nu era vorba doar de 54% ca rezultat al votului la plenară. De fapt, 77,8% au votat pentru, 10% împotrivă și 12% au fost parcă abținerile. Deci aproape 80% au votat în favoarea acestui consens. Deci vă rog frumos să nu diseminați cifre neadevărate. Și știți prea bine că am negociat în Parlamentul European, implicând toate grupurile politice sunt anumite aspecte care pentru grupul dumneavoastră nu, pe, pe marginea cărora pentru grupul dumneavoastră nu se merge prea departe, dar e un consens. Vă rog frumos să nu vehiculați cifre greșite. 693 de persoane au votat, din care 77,8% în favoare. Mulțumesc. O să-i dau cuvântul lui Heidi mai târziu. Dau acum cuvântul domnului sau doamnei, nu știu, domnului. Mameti Sidibem, din Parlamentul Panafrican. Mameti Sidibe. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte, spune vorbitorul. De fapt, în program ni s-a solicitat să reacționăm față de acest consens care există, dar el e de fapt un consens european. Cred că în aplicarea sau implementarea ODD ar trebui să existe un consens planetar. În orice caz, acest consens european trebuie să se apropie de consensul african, ținând cont de istoria noastră comună, lingvistică, eu vorbesc franceză, ținând cont de relațiile politice, economice și umane. Cred că acestea fiind spuse, președintele PAP spunea ieri, Europa s-a dezvoltat cu siguranță mulțumită propriilor eforturi, dar și cu contribuția Africii. Ca răspuns, noi vrem să putem conta pe noi înșine, dar și pe un parteneriat, un parteneriat istoric și înnoit cu Europa pentru a putea atinge ODD-urile. Dar Asta în cadrul relațiilor de la adulți la adulți. Știți că acesta e punctul 17 din ODD, la care Africa ține foarte mult. Toate celelalte obiective sunt priorități. Totul rămâne de făcut. Dar în acest caz precis, cred că Trebuie să vedem unde există convergență de interese. Dezvoltarea Africii, din punctul nostru de vedere, ar trece prin stabilitatea în Europa, pentru că provocările care există sunt provocări și consecințe al dereglărilor climatice. Președintele a spus ieri, 2, 2 milioane de kilometri pătrați dar ce înseamnă în prezent 2 milioane de kilometri pătrați? Când există atât de multe activități în jur, unde au plecat toți oamenii ăștia? Sau unde o să plece? Acolo unde o să o ducă mai bine. După cum s-a întâmplat și pe vremuri. Când era vorba de comerțul cu sclavi și colonizare, toți încercau să dezvolte mai mult în prezent s-a ajuns la un nivel uh, în care e nevoie de o relație planetară, de o conștiință umană, pentru a face în așa fel încât să putem să atingem aceste obiective. E un consens, credem că cele 17 obiective pentru țara mea, în cadrul programării planului de dezvoltare pe 10 ani, am plecat de la agenda 2030-2063 a unității africane, dar și obiective de dezvoltare durabilă. Da? Dacă într-o sală sunt 100 de elevi, cum să atinge obiectivele? 100 de elevi, nu se poate. E clar că e nevoie și de eforturi interne, dar în același timp avem uh, cu toți interesul să existe o creștere partajată sau o creștere comună și în Africa, care să fie și în avantajul Europei. Dacă aveți resurse financiare în Europa. Și Africa vrea să se dezvolte și e, e Dacă investiți, dividendele se vor întoarce la dumneavoastră, pentru că până la urmă Domnule Mameti, le întrerupe președinta. Îmi pare rău, trebuie să vă întrerup. Permiteți-mi în acest punct să vă aduc aminte ce a spus Nelson Mandela, că pentru a realiza dezvoltarea trebuie să investim în educație, educație și iar educație. Principala doctrină din acest Parlament. Și acum, doamna Mark Engel din Luxemburg. Și o să rog uh, toată lumea să respecte strict timpul alocat, pentru că altfel vă întrerupem și nu o să mai putem da cuvântul tuturor. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestui eveniment. Aveam câteva comentarii de făcut cu privire la consensul pentru dezvoltare. Din perspectiva Luxemburgului, e mai degrabă un regres, nu un progres, comparativ cu consensul din 2005. E bine că totul este aliniat acum agendei 2030, celor 17 ODD-uri. Foarte bine, documentul este coerent și încearcă să ofere coerență între cele 28 de politici naționale de dezvoltare. Dar sunt câteva lucruri pe care nu le apreciem foarte tare în acest nou consens. Mi se pare că atenția a fost uh, luată de la eradicarea sărăciei ca principiu și ne îngrijorează uh, la fel a spus-o și ministrul nostru de mai multe ori, faptul că sunt condiționalități. Se face trimitere la acordurile de readmisie și nu ne bucură foarte tare asta. Și apoi e vorba și de criteriile de dezvoltare de la OCDE, totul legat de securitate. Sunt elemente care ne îngrijorează. Așa cum s-a spus deja, cum a spus-o domnul Neusser, prietenul nostru german, nu există un sistem de monitorizare și nici un calendar de atingere a, celor, a principiului de 0,7%. Lipsește cu desăvârșire acest element și e foarte păcat. Iată o observație pe consens și apoi o alta cu privire la ce spunea doamna Montero Pesce de la ONU. E vorba de importanța parlamentelor. Așa este. Parlamentele sunt foarte importante în implementarea ODD-urilor, dar nu numai în interacțiunea cu guvernului, ci și în, în interacțiunea cu societatea civilă. În Luxemburg avem o comisie de mediu care, în mod regulat, organizează un schimb instituțional între membrii Parlamentului și reprezentanții societății civile, mai ales cu ONG-urile care lucrează pe dezvoltarea internațională. Și cred că și asta este foarte important. Apoi, Luxemburgul a fost la New York a fost forumul la nivel înalt și înainte ca miniștrii noștri să meargă la New York, am fost abordați, ni s-a spus despre ce se va discuta și când s-au întors, am avut iarăși un follow-up ca să ni se spună ce s-a întâmplat. Noi, cei din Parlamentul Național, este foarte important să putem urmări îndeaproape această agendă și să organizăm, prin urmare, foarte multe reuniuni comune, nu să se întâlnească doar Comisia de Dezvoltare și de Mediu, ci, în mod regulat, să fie reuniuni comune. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Președinta noastră dorește să intervină foarte pe scurt. Foarte pe scurt, cum spunea Mark Angels la sfârșit. În consens au fost câteva puncte dificile și au fost supuse dezbaterii, dar nu este consensul Comisiei sau al nostru, ci este un document care a fost negociat între 28 de guverne plus membrii Parlamentului European unele guverne au poziții care nouă nu ne plac, vă spun sincer, dar a trebuit să facem un compromis. Deci chiar uh, voiam să fac un apel la dumneavoastră să te trageți la răspundere pe miniștrii dumneavoastră, fiindcă ei sunt cei care vin la aceste reuniuni. Este interesant să aflați ce fel de poziție au susținut ei, poziție națională, la aceste reuniuni. Astfel puteți lansa o dezbatere la dumneavoastră acasă. Este un rezultat, acest consens este un rezultat asumat de statele membre. Mulțumesc. Doamna Slang are cuvântul acum. Mulțumesc, drag domn Schlein. Dragi colegi, mă bucur să avem acest schimb cu membrii din Parlamentele Naționale. Prețuiesc foarte mult această oportunitate. E foarte clar din discuția de astăzi că avem o răspundere crucială. Ori Uniunea Europeană poate să conducă prin puterea exemplului uh, în implementarea acestei agende ambițioase pentru obiectivele de dezvoltare durabilă și uh, va avea un rol important, ori uh, aceste obiective vor rămâne doar pe hârtie, la nivel declarativ. Astăzi avem uh, o situație politică foarte diferită la nivel global, comparativ cu anul 2015, înainte de aprobare, când am fost cu toții la New York. Haideți să ne axăm așadar pe ceea ce putem face noi și pe ceea ce trebuie să facem noi pentru ca acest proces să continue. Sunt 10 state membre care au creat un uh, dialog interministerial oficial. Există structuri uh, pentru a include toate ministerele relevante în discuția despre implementare. La uh, nivel. Nu se știe însă dacă la acest nivel totul este operațional. Și mulțumesc Barbarei pentru introducerea interesantă. Ea a menționat un lucru pe care noi îl repetăm la Parlament adesea. Nu e vorba doar despre dezvoltare. E vorba despre viața noastră de zi cu zi și despre viitorul copiilor noștri, deci ar trebui implicate mult mai multe alte comisii. Poate că astăzi așa este. Mm, sunt comisii care nu sunt foarte conștiente că este o răspundere comună în ceea ce privește monitorizarea și implementarea ODD-urilor. La nivel decentralizat, vedem uh, planuri urbane ambițioase, Copenhaga, de exemplu. Statele membre au un rol important pentru a asigura o atitudine inclusivă. Să adopte legislație, bugete, în consecință, să monitorizeze uh, legislația și să tragă la răspundere guvernele. Agenda aceasta este universală și toată lumea trebuie să-și asume răspunderea. Din cele 26 de state revizuite prin Concord, doar câteva parlamente au făcut asta în mod pasiv sau activ. Danemarca, de exemplu, are un grup parlamentar pentru ODD, Finlanda și Germania, cu un consiliu parlamentar uh, auxiliar. Încurajez pe toată lumea să creeze asemenea structuri. Și un ultim aspect, așteptăm în continuare un lucru pe care îl cerem de la început – o strategie generală de implementare la nivel UE. Avem nevoie de asta pentru a avea calendare, obiective, măsuri concrete. Nu ajunge să avem un al 29-lea cadru de implementare. Ar trebui să existe coordonare între statele membre și legat de ce a spus doamna Huifeld din uh, Norvegia, mulțumesc că a menționat uh, tragedia evaziunii și fraude fiscale din țări în curs de dezvoltare. În 2015 am adoptat un raport foarte puternic despre asta, am fost raportor atunci și uh, mulțumesc colegilor pentru cooperare. Este foarte important să nu închidem ochii la așa ceva. Trebuie să mobilizăm uh, resurse interne pentru a ajuta aceste state să combată frauda și evaziunea fiscală, pentru că însumează un trilion de dolari. Dacă nu facem asta, luăm cu o mână ceea ce oferim cu cealaltă. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, doamnă Schlein. Dau acum cuvântul Stelei Bianchi din Italia. Mulțumesc foarte mult pentru această importantă ocazie. Doresc să fac câteva comentarii. În primul rând, e important să ne dăm seama că e o agendă pentru toate statele dezvoltate și în curs de dezvoltare deopotrivă. Cu toții trebuie să întreprindem acțiuni, fiindcă această agendă vizează fiecare aspect din uh, viața cetățenilor noștri, Copiii, femei, nu contează. Cele 17 obiective acoperă toate aspectele vieții cotidiene și este este foarte important să ne axăm pe elementele step, also knowing that of course the goals are principale. Obiectivele acestea sunt interconectate. Mă gândesc, de exemplu, la rolul educației, care este unul regăsit la toate nivelurile. Este de uh, datoria noastră morală să eradicăm sărăcia, să avem uh, siguranță alimentară. Din păcate, foametea își face din nou apariția și ar trebui să avem obiectiv foamete zero, să fie un obiectiv și pentru noi. Noi suntem suficient de norocoși încât să nu trăim în această situație tragică. Trebuie să ne asigurăm că nimeni nu trece prin așa ceva. Și alte două elemente. Schimbarea climatică, un subiect deloc minor. Uh, este un, o problemă cu care ne confruntăm zi de zi și ar trebui să ținem cont de ea în toate opțiunile pe care, pentru care optăm, de la consumul de energie până la consum în general, fiindcă uh, felul în care trăim noi este relevant pentru lumea noastră, pentru pace. Decarbonizarea ar trebui să fie în fruntea agendei noastre și, ca europeni, într-o situație globală, ar trebui să respectăm litera acordului de la Paris și să avem uh, emisii nete zero până în 2050. Să luăm foarte în serios obiectivul de 1,5. N-a fost trecut acolo fiindcă i s-a năzărit cuiva ci fiindcă este necesar pentru micile insule și pentru noi toți de altfel, fiindcă nu avem cum să prezicem ce se va întâmpla când vom, atinge acest, când vom fi atins acest prag. Capacitarea femeilor este iarăși un subiect foarte important în țările noastre, în Europa, dar cu atât mai mult în țările în curs de dezvoltare. Capacitarea femeilor este un lucru care duce la Uh, dezvoltare, la bunăstare pentru familii și pentru copii. Încă o dată, mulțumesc și vreau să spun că Parlamentul, rolul Parlamentului este foarte important. Noi am avut uh, o strategie aprobată și prezentată la adunarea generală ONU, iar rolul parlamentelor ar trebui să fie unul mai ambițios și mai mare ca răspundere. Aș vrea ca Europa să fie în fruntea acestui proces. Mulțumesc! Eh, Mulțumim, Stella. Domnul coraportor Noizer dorește să intervină. Aveți un minut. Leni. Mulțumesc, Eleni. Foarte pe scurt, câteva comentarii față de ce a spus colega noastră din Spania. Încă o dată, a existat o majoritate clară în Parlament. Rezultatele pe care le-am obținut au depins foarte mult de acțiunea statelor membre. Au fost state membre care au avut clar o altă poziție. De exemplu, dacă să avem uh, obiectivul de 0,7% sau nu, dacă vrem să fie atins sau nu. Pot să numesc și țara. Ungaria a fost cea care a spus că nu este dispusă ca Bruxelles să spună clar că vrea 0,7. Se dorea o decizie la Budapesta. Și de aceea compromisul uh, a fost foarte greu. Iar în al doilea rând, colega din Norvegia s-a referit la uh, taxe, impozite și fraude și evaziune fiscală. Uniunea Europeană trebuie să furnizeze rezultate concrete la acest capitol, odată în plan intern, în Uniunea Europeană, și apoi Uh, față de elitele din Africa. Trebuie să spunem foarte clar că evaziunea fiscală și transferul de sume în uh, paradisurile fiscale reprezintă niște acțiuni uh, inacceptabile. Trebuie discutat subiectul tematizat cu elitele din Africa, să nu fim deloc reținuți, ci să transmitem un mesaj tranșant. Colegului din Parlamentul Panafrican, această cooperare are o mare șansă la Abidjan, când va avea loc summitul, dar și la adunarea generală parlamentară cu țările AKP, ACP. Sunt 28 uh, de state membre, 78 de state ACP, avem peste tot uh, o majoritate la Națiunile Unite și asta arată că o cooperare între noi poate să fie încurunată de succes. Și colegului din Luxemburg, sigur, ne-ar fi plăcut să avem progrese mai clare, am, uh, la, am adus subiecte noi, uh, pozitive, uh, schimbarea climatică, migrația, n-au fost subiecte conținute în fostul consens. Mulțumesc și pentru faptul că ați spus că e bună cooperarea, civilă, cooperarea cu societatea civilă în Luxemburg. Este deci un exemplu de urmat. Societatea civilă poate fi implicată în activitatea parlamentară și, per total, avem nevoie de o dublă strategie. Noi, în Parlamentul European, avem nevoie de sprijin în parlamentele naționale, unde se discută despre obiectivul de 0,7% și apoi invers, noi ca Parlamentul European suntem dispuși ca în instituțiile europene să uh, Uh, ne asumăm angajamentul de a obține aceste obiective de dezvoltare durabilă. Honorable Aliu Mamadu. Acum Aliu Mamadu, Conde din Parlamentul Panafrican. Merci, Monsieur le Président. Euh, je voudrais tout d'abord profiter Mulțumesc, domnule președinte, spune vorbitor. Vreau să profit de această șansă dată Parlamentului Pan-African pentru a lua cuvântul să le mulțumesc organizatorilor acestui pre-summit UE Uniunea Africană pentru a internaliza problematica aplicării noului consens pentru dezvoltare. După cum au spus uh, antevorbitorii, noul consens își propune să contribuie la aplicarea unei lumi durabile mai uh, <clears throat> drepte și mai prospere. Să nu uităm că adoptarea în 2015 de Comunitatea Internațională a Programului în orizontului 2030, obiectivul sale de dezvoltare durabilă au reprezentat o etapă importantă în modul în care vor fi abordate eradicarea sărăciei și dezvoltarea durabilă în lume. Astfel va trebui să ne ocupăm de <clears throat> politica Uniunii Europene de acum încolo pentru a ține cont de această schimbare fundamentală în modul în care se face față acestor provocări globale. Pentru Africa, aceste provocări înseamnă eradicarea sărăciei, restabilirea păcii și securității, consolidarea ajutorului umanitar, eradicarea migrației ilegale, restaurarea și apărarea mediului înconjurător, lupta împotriva schimbărilor climatice și așa mai departe. <clears throat> Pentru a concretiza acest obiectiv ambițios, consensul, bazându-se pe ODD-uri, trebuie să bazeze pe factori următori. Tineret, egalitatea femei-bărbați, mobilitate, migrație, <clears throat> energie durabilă, schimbări climatice, investiții și comerț, bună guvernanță și democrație, mobilizare și utilizarea resurselor naturale. Toate acestea implică că Parlamentul Panafrican uh, trebuie să se ocupe de urmărirea și aplicarea diverselor politici sectoriale care vor fi elaborate pentru a fi la înălțimea provocărilor menționate și partea preponderentă pe care o ocupa factorii în cadrul cooperării cu Uniunea Europeană. Aplicarea planurilor de dezvoltare economică și socială elaborate de anumite țări africane în angajamentele de finanță, care sunt mai mici decât bugetele celor 10 programe, vor fi un prim test pentru a vedea noua viziune a cooperării dintre Africa, comunitatea internațională și lumea afacerilor. Și vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Conde. Acum, doamna Hautală. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că e foarte bine că avem această întâlnire comună, pentru că împreună putem asigura că noul consens nu va rămâne doar pe hârtie și nu o să fie doar vorbe frumoase. Sarcinile dumneavoastră în parlamentele naționale sunt de a trage la socoteală guvernele dumneavoastră și a vă asigura că informația societatea civilă. Uneori cred că societatea civilă din Europa e mai la curent cu ce se întâmplă decât noi parlamentarii și e un lucru bun. Sarcina noastră, desigur că suntem într-o poziție privilegiată, să tragem la socoteală Comisia Europeană și în acest spirit aș vrea să formulez niște întrebări de care m-am lovit în ce privește finanțarea. După cum știm, cu toții ne pregătim acum pentru cadrul financiar multianual care începe în 2021 și e important să înțelegem pe ce temeiuri planifică Comisia etapele următoare. Sunt unele indicii cum că Poate nu o să mai existe niciodată astfel de instrumente specializate pentru dezvoltare. Ceea ce poate să pare fi un lucru bun dacă avem agenda 2030, avem <clears throat> această cerere crescând la care se referă documentul, dar să nu uităm de faptul că uneori asta ar putea să însemne că eficacitatea dezvoltării sau obiectivele de dezvoltare sunt subordonate altor scopuri și colegii s-au referit la securitate, la migrație. Cred că trebuie să spunem limpede că sarcina noastră a tuturor este să apărăm obiectivele de dezvoltare. În acest spirit, aș vrea să cer niște clarificări de la Comisie, care sunt diversele opțiuni pentru instrumente și finanțarea lor <clears throat> pentru dezvoltare în noul cadru financiar uh, multianual. Aș vrea să mai spun că <clears throat> eu cred că am auzit intervenții foarte bune din parlamente din țări care sunt exemplare în angajarea pentru finanțarea dezvoltării. Sunt întotdeauna de acord cu colega din Italia care s-a referit la importanța extrem de mare a finanțării globale și trebuie să ne asigurăm că trecem dincolo de obiectivele stabilite, mai ales acum că SUA, de fapt, își reduc remarcabil contribuția la finanțarea dezvoltării în țările în curs de dezvoltare. Tot mai mult Uniunea Europeană și donatorii din statele europene care trebuie să compenseze pentru asta, ca și pentru această chestie îngrozitoare pe care o reprezintă președinția domnului Trump, spune vorbitoarea, care mărește greutățile pentru milioane și milioane de oameni ce privește sănătatea reproductivă și alte drepturi legate de sănătate. În fine, o să-i dau cuvântul lui Lloyd Russell din Regatul Unit. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să văd strategia coordonată pentru dezvoltare durabilă și de ori și m-am bucurat să aud mai devreme că Uniunea Europeană va contribui la raportarea de la Viena în 2019. Ne așteptăm și în Comisia noastră pentru dezvoltare internațională din Parlament am promovat ca și guvernul nostru să raporteze în acest ciclu. <clears throat> Suntem cam la jumătatea acestui ciclu și până când vor raporta UE și Regatul Unit, ciclul se va fi încheiat, adică va începe un nou ciclu. Și avem conversații serioase în legătură cu modul în care vom prioritiza cele 17 zone. E o conversație dificilă de portat, dar va trebui să o portăm, pentru că dacă nu vrem să lăsăm pe nimeni uh, pe marginea drumului, trebuie să ne concentrăm forțele în legătură că nu lăsa pe nimeni pe marginea drumului. Cum au spus uh, unii colegi mai devreme, e dezamăgitor, desigur. Marea revoluție promisă cu ODD-urile, de fapt, nu s-a materializat, mai ales în ce privește dezagregarea datelor pentru lucruri cum ar fi sexualitatea, religia și rasa. Am văzut cum în uh, Birmania, Myanmar, discriminarea bazată pe etnie înseamnă că un întreg grup de oameni sunt lăsați deoparte și că ne ocupăm de cei mai vulnerabili și comisia noastră din Parlamentul Britanic a lansat o anchetă legată de acest subiect. După cum a spus colega din Norvegia, evitarea plății de taxe și impozite și evaziunea fiscală trebuie combătută. Acum, fiind laborist, aș vrea să spun în calitate de laborist, că trebuie să vedem că <clears throat> Europa și Marea Britanie sunt învățite de idei. Să nu spunem doar că ne așteptăm ca țările în curs de dezvoltare să întreprindă acțiuni pentru a combate evitarea plății de taxe și impozite. Dacă ne uităm la Paradise Papers și Panama Papers, sunt companii americane și europene și celebrități care evitau să plătească taxele și impozite, mai ales cele din uh, țările în curs de dezvoltare. Dacă acele impozite ar fi fost plătite, asistența pentru dezvoltare aproape că n-ar mai fi fost necesară, pentru că țările ar fi putut să-și, plătea, să-și acopere nevoile din impozitele colectate. Iar noi aici în Europa trebuie să închidem toate portițele, indiferent dacă sunt uh, offshore, teritorii de peste mare ale Regatului Unit sau onshore, cum ar fi orașele Luxemburg și Londra, care ar trebui să fie desfințate ca paradisuri fiscale dacă vrem uh, să avem o conversație serioasă cu guvernele și acțiunile pe care le vom întreprinde. Și nu doar să predicăm lumii în curs de dezvoltare că trebuie să-și îmbunătățească regimul fiscal. Nu o să facă niciodată asta dacă noi jucăm acest joc al standardelor uh, cât mai reduse. Și în fine ar spune că Regatul Unit se mândrește, desigur, să plătească 0,7% să îndeplinească această țintă. Pe plan intern e foarte dificil să continuăm cu acest 0,7% când resursele noastre nu ne permit. Deci e nevoie de o abordare coordonată ca toată lumea să respecte 0,7% și chiar să depășească, pentru ca și noi să ne menținem 0,7%, pentru că altfel pe plan intern oamenii o să ne spună, păi de ce să mai facem noi asta când alții nu fac? Și sper să continuăm cooperarea fructuoasă și pe viitor. Mulțumesc. I believe that before Mulțumesc, stimate domnule. Înainte de a închide discuția, să-i dăm cuvântul domnului Frontini pentru un singur minut. Vă rog. Thank you very much. Uh, uh very difficult to... Uh, Mulțumesc. Nu știu dacă pot să răspund unei dezbatere atât de bogate. Eventual să mă concentrez pe două lucruri care au fost dezbătute amplu. Mai întâi, Cred că nu e corect să afirmăm că acest consens ar îndepărta de lupta pentru a eradica sărăcia. Din potrivă, e în centrul acestui consens. Diferența este faptul că ne dăm seama în agenda 2030 că nu putem combate sărăcia dacă în același timp nu face efortul pentru dezvoltare durabilă, schimbări climatice nu poți lupta împotriva schimbărilor climatice dacă nu lupți și pentru pace și stabilitate. Țările care au făcut mai puține progrese în legătură cu ODD-uri sau ODM-uri au fost cele care erau în situație de criză. Fără asta nu se poate să există dezvoltare. Să nu uităm de asta. Și în același timp, migrația e o problemă de care trebuie să ne ocupăm. nu încercăm să o substituim dezvoltării, dar trebuie să ne confruntăm cu această problemă, care lucru reflectat în consens. Acestea fiind spuse, e adevărat că un consens care acoperă 28 de state membre și nivelul european are nevoie de compromisuri. Nu poate să fie 100% pe placul nimănui. Și în fine, în legătură cu instrumentul oficial de dezvoltare, să nu subestimăm valoarea angajamentului Uniunii Europene clar în consens pentru acest 0,7% din uh, PNB. Puține țări au făcut un angajament de acest gen și ar trebui într-adevăr să ne mândim cu asta. Și în al doilea rând, există în consens un mecanism de monitorizare, după cum v-am mai spus, în 2019 ne vom duce la ONU ca să prezentăm modul în care am aplicat consensul. Și unul dintre lucrurile pe care va trebui să le spunem este cum am implementat acest angajament legat de ajutorul oficial pentru dezvoltare. Va exista un raport și va fi vizibil. Poate că nu e pe cât de ferm și l-ar dori unii, poate chiar și eu, dar sistemul există. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Frontini. Mulțumesc, domnule Frontini. În acest moment regret că nu mai pot da cuvântul și altor colegi, îmi cer scuze. Vă mulțumesc. Sunt, suntem în întârziere. Da, cel puțin am așteptat să obținem uh, răspunsuri de la comisie de, legate de finanțarea pe 2021. Păi atunci trebuie să anulăm a doua parte, ceea ce nu e corect. Îmi pare rău, dar au fost foarte mulți oameni care au dorit să ia cuvântul și au vorbit prea mult. Madame la Présidente, președinte, totuși sunt coordonatorul grupului liberal și știți că avem câteva sarcini de făcut în uh, același timp. Am ajuns prea cu întârziere. În regulă ați închis lista vorbitorilor, totuși activitatea parlamentară uh, explică faptul că nu putem fi cu toții în același timp, în același loc. Am lucruri importante de spus, mai ales în ce privește relația noastră de lucru cu Parlamentele Naționale și aș vrea să pot să o fac. Și dacă și ceilalți colegi vor să o facă, am putea poate să scurtăm a doua parte a discuției noastre. So, thank you for your contribution. Așadar, vă mulțumesc pentru contribuție. Din păcate, nu avem timp pentru întrebări sau pentru alte intervenții. Cred că contribuțiile noastre sublinează relevanța, relevanța consensului european pentru o politică Uh, cât mai coerentă de dezvoltare și pentru îndeplinirea scopurilor, uh, obiectivelor de dezvoltare durabilă în țările în curs de dezvoltare. Sper că vor deveni o referință pentru o decizie politică și legislativă în ce privește ajutorul de dezvoltare. Încheiem uh, prima parte și trecem la a doua parte care va fi prezidată de Lola. Vă mulțumesc foarte mult. Lola.

Hi. We need to start. Can you please take your seat? Vă rog să luați loc, trebuie să reîncepem discuțiile. Venga, pues empiezo ahí. I will speak in Spanish. Voi vorbi în spaniolă. Bueno, muchas gracias. Eh, mi nombre es Lola Sánchez Caldentey. Mulțumesc foarte mult, bună ziua, sunt uh, Lola Sanchez Caliente, sunt membra Comisiei DEVE a Parlamentului European, vin din Spania și reprezint uh, mișcarea Podemos, care este grupul confederal stânga europeană unită. În a doua parte a ședinței noastre vom discuta uh, despre impactul implementării ODD-urile. Mai întâi aș vrea să clarificăm exact uh, dimensiunea discuției noastre. Nu discutăm aici despre evaluarea progreselor în implementarea ODD-urilor la nivel național. Mai degrabă, vorbim despre acțiuni ale Uniunii Europene și statelor membre prin intermediul politicilor externe pentru a promova implementarea eficientă a ODD-urilor în țările în curs de dezvoltare. Adoptarea ODD-urilor în septembrie 2015, a semnalat o schimbare în paradigma politicii de dezvoltare, în timp ce MDG-urile, scopurile de dezvoltare a mileniului, se concentrau pe reducerea sărăciei și favorizau relații de tip donator-beneficiar, ODD-urile promovează o agendă universală, unde țările dezvoltate și în curs de dezvoltare își asumă responsabilitatea pentru procesul de dezvoltare. Toți uh, stakeholderii sunt implicați. Implementarea ODD-urilor cere angajament din partea noastră a tuturor și montărire a echilibrului între domeniul economic, social și de mediu, susținând strategii cuprinzătoare naționale, sustenabile și mecanismele potrivite și procesele potrivite de bună guvernanță, cu o concentrare pe participarea societății civile și, din acest punct de vedere, cred că e important să subliniem principiul uh, responsabilității democratice. Statele în dezvoltare trebuie să aibă responsabilitatea principală, dar permitem partenerilor național, parlamentelor naționale și autorităților locale și regionale, partidelor politice, societății civile, să joace rolurile respective în procesul de luare a deciziilor. La doi ani după adoptarea ODD-urilor, trebuie să vedem uh, cât de bine l-a implementat Uniunea Europeană. Să vedem dacă strategiile necesare și structurile necesare există și dacă există mecanisme de responsabilitate. Și din uh, acest motiv am invitat pe domnul Guido Schmidtman, care este director executiv al uh, rețelei pentru soluții de dezvoltare sustenabilă și el va prezenta indexul ODD pentru 2017, un raport care a fost făcut de organizația sa. Domnule Schmidt-Drop, aveți cuvântul 8 minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc că ne-ați invitat. Este o plăcere să împărtășesc câteva uh, idei în legătură cu implementarea ODD-urilor. Împreună cu partenerii de la Bertelsmann Stiftung am, ne-am ocupat de am încercat să răspundem la întrebarea cum putem aduna mai multe date, astfel încât și parlamentele să înțeleagă mai bine ce se întâmplă. Știm cu toții că această informație este critică pentru dialogul public din țările în curs de dezvoltare, dar și țările donatoare și cred că un lucru de care avem nevoie este o dezbatere mai puternică pe unele dintre aceste chestiuni, pentru că transformările sunt profunde. Așadar, ne-am gândit ce date sunt disponibile pentru a uh, face ca ODD-urile să fie un instrument util pentru politici de uh, dezvoltare. Deci nu doar un instrument discutat de specialiști, ci uh, să fie luat în considerare în cercurile care decid politicile. Uh, și uh, am fost implicat și în scopurile de dezvoltare a mileniului. Uh, pot să spun că acum se fac mult mai mult în ce privește dezvoltarea conștientizării. Avem nevoie de uh, instrumente și de măsurare. Există eforturi globale, dar nu voi intra în detalii, voi răspunde la orice întrebări mi se pun despre eforturile făcute la nivel global. Această activitate face progrese bune, dar e complexă atât tehnic cât și politic și este afectată de lipsa de date. Ce am făcut aici? Să vă ofer mai multe informații legătură cu tipul de date. Am uh, pus la oaltă toate datele disponibile pentru a vedea care e situația fiecare țări. Deci acesta este un extras uh, ODD, privind uh, clasamentul ODD și cred că este foarte încurajator. Cred că țările europene sunt în vârful acestui index ODD-ul este un mare succes pentru Europa pentru că practic asta înseamnă că toată lumea a acceptat agenda europeană care e una de economie de socială de piață cu sustenabilitate de mediu. Este clar, aș spune, o agenda europeană nu este modelul Statelor Unite sau al Chinei, de exemplu. Deci Europa se descurcă foarte bine. Ce vedeți aici este un scor general de aproximativ 83 uh, de indicatori, de la 0 la 100. Deci 100 înseamnă că ești la indicatorul optim și uh, opusul înseamnă că ești într-o situație dificilă, începește standardele. Deci ce trebuie să realizăm începește uh, gazele, emisiile de gaze cu efect de seră, mortalitatea infantilă și așa mai departe. Există așadar variații. Pot să vă spun că Statele Unite sunt pe locul 42, ceea ce a surprins pe mulți peste Atlantic, dar asta se datorează clar faptului că, dat fiind nivelul de venit de acolo, rata mortalității infantile este foarte mare. Există probleme masive, începește violența în care implică arme de foc și, de asemenea, și pe partea de mediu, Statele Unite au un scor foarte prost. Și în Europa sunt multe lucruri de făcut început să încerc să vă explic. Deci dacă ne uităm doar la un exemplu, am fost rugat să mă concentrez pe țări în curs de dezvoltare, dar aș vrea să vă ofer și date în legătură cu țările europene. Exemplu Indonezie, nu știu dacă puteți vedea detaliile. Indonezia este undeva pe locul 100 din 157. La mijloc vedeți alte măsuri de dezvoltare și ce vedeți aici este că Indonezia se, e într-o situație mult mai bună pe începește competitivitatea globală și începește PIB-ul per capita, dar, în general, uh, cred că ODD-urile creează unele provocări pe care statele nu s-au concentrat din punct de vedere satisfăcător. Și la fel, același lucru este uh, valabil pentru țările industrializate. Uh, în partea de jos vedeți acest uh, radar, ca să spun așa, care reflectă realizarea medie. Deci dacă vă uitați în această parte inferioară, aici sunt scopurile unde există priorități de politici majore și, cel puțin, și unde sunt probleme. Deci sunt și câteva măsuri unde fiecare țară nu stă bine. La Indonezia, de exemplu, problema nu e neapărat malnutriția, deși ea există, ci din ce în ce mai mult uh, agricultura nesustenabilă și obezitatea. Și la fel pentru 157 de țări. Și aici, uh, sigur că nu puteți vedea detaliile, dar acestea sunt datele pentru țările G20. Deci vedeți în vârful țările non-OECD și în partea de jos țările G20, statele membre mari ale Uniunii Europene. Cred că aici principala concluzie este că există foarte multe stegulețe roșii care nu uh, sunt destul discutate în dezbaterile interne. Sunt foarte multe date pe care le avem împărtășit cu noastră și care sper că vi se vor părea utile în a evalua contribuția statelor membre și dacă sunt domenii care lucrurile pot fi mai bine. Și în, în ce privește uh, scopurile pentru 2017, sunt foarte multe stegulețe roșii la statele membre. Vedem probleme care au fost menționate în discuție, cum ar fi paradisuri fiscale, secretul bancar și așa mai departe. Deci externități pozitive și negative. Externalități pozitive și negative. Și cred că o concluzie este că acest uh, grafic arată PIB-ul per capita pe coloana orizontală și pe coloana verti- pe axa verticală efecte de tip spillover. Deci cu cât e mai sus uh, o țară, cu atât uh, efectele politicilor sale efectele externe sunt mai mari. Uh, politică de mediu, politică financiară, politică de securitate, uh, asupra, efect asupra țărilor în curs de dezvoltare. Și vedem că există câteva țări europene care sunt într-o situație foarte proastă. Vedem uh, Olanda, Cipru, Belgia, dar și Danemarca și Islanda sunt foarte jos, deci au la un nivel uh, similar de venit, au efecte foarte, negative foarte puține. Deci cred că e o problemă uh, uh, Sigur că și ajutorul este important, dar uh, cred că nu suficient. De asemenea, am aplicat acest cadru de evaluare orașelor din Statele Unite. Aveți uh, Aici punctele roșii, orașele roșii sunt cele în care am văzut cele mai mari probleme și cele mai mari schimbări în ultimele alegeri. Și cred că o ilustrare a modului în care scopurile de dezvoltare sustenabilă și chestiunile de mediu pot fi un cadru util de muncă. De asemenea, sper că va fi util. Publicăm următoarea ediție în vara acestui an, raportul va în toate statele membre, vom vedea tendințe uh, ca să completăm un raport Eurostat foarte bun pe care vi-l recomand tuturor și care se uită la situația internă la Uniunii Europene. Vom vedea ce fac țările pentru a implementa ODD-urile ce se întâmplă efectiv și vom lansa și un index cu parteneri din Africa, vom analiza economiile africane, țările ASEAN. China, de asemenea, dorește să folosească acest instrument și, de asemenea, cred că putem completa și activitatea Eurostat. De asemenea, încercăm să facem mai multe în ce privește producția și consumul sustenabil. Deci, există foarte multe date care cred că pot fi folosite, unele sunt folosite de către guverne și parlamente și credem că ar fi o contribuție utilă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum aș vrea să dau cuvântul doamnei Kate pentru Sosimonos Uh, vicepreședinte al Comisiei uh, de Dezvoltare în Parlamentul Estonian, țară care are în acest moment uh, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, doamna Pentos. Mulțumesc. Stimați membri ai Parlamentului European, colegi din Parlamentele Naționale, mulțumesc pentru discuțiile de astăzi. Cred că rolul pe care Comisia noastră îl joacă în uh, concentrarea asupra ideii de operaționalizare a angajamentelor politice și în a se asigura că ajutorul nostru ajunge la cei care au cea mai mare nevoie de el, sunt chestiuni extrem de importante. Probabil că nu sunt mulți cei care încă se mai îndoiesc că ODD-urile sunt corecte și necesare. Dar cu astfel de uh, scopuri se întâmplă același lucru. Implementarea este cea mai importantă. Și una dintre îngrijorările pe care o avem din ce în ce mai mult în Uniunea Europeană uh, se leagă de problemele, de faptul că problemele acute interne pot uh, afecta viziunea generală. Poate în statele membre mai sunt încă mulți care uh, tot întreabă de ce dăm atâta atenție situației din afara frontierelor noastre și nu problemelor din interiorul țărilor noastre. Deci dacă acoperișul tău e găurit, de ce te interesează de mult faptul că vecinul are un geam spart, ca să folosesc o metaforă? E nevoie de răbdare, curaj și voință pentru a explica în toate țările noastre de ce este datoria noastră și interesul nostru să continuăm să susținem dezvoltarea sustenabilă dincolo de frontierele noastre. Și de asemenea, cred că e un lucru bun să nu uităm că acum 85% din cetățenii europeni consideră că este important să ajutăm pe, țele, pe oamenii din țările în curs de dezvoltare și mai mult, două treimi din uh, cetățenii europeni consideră că ajutorul către țările sărace ar trebui să fie o prioritate a Uniunii Europene și că Uniunea ar trebui să-și îndeplinească angajamentele și chiar să le crească. Dezbaterea cea mai interesantă asupra ODD-urilor s-a produs atunci când trecuse uh, partea cea mai rea a crizei financiare și nu începuse încă criza migrației. Dar e corect să spunem că niciuna din crizele cu care ne-am confruntat nu a fost rezolvată și foarte trist uh, este că probabil nici nu vor fi rezolvate în viitorul uh, prea apropiat. Dacă adăugăm uh, cunoștințele actuale despre tendințele care vor influența lumea în următorii 20-30 de ani, fie că e vorba de schimbările climatice, de creșterea rapidă a populației, resursele reduse, din ce în ce mai marele număr de state eșuate, de schimbările demografice și așa mai departe, atunci este clar că nevoia de a avea o susținere coordonată, țintită și aceasta nu va scădea, ci doar va crește. Agenda 2030 și îndeplinirea ODD-urilor reprezintă scopuri de termen lung, care ar trebui să fie o prioritate pentru orice președinție a Uniunii Europene până în 2030 și probabil și după aceea. Așadar, uh, sunt o prioritate importantă și pentru uh, președinția estonă actuală și ca să vă împărtășesc un exemplu, noi ne-am bucurat să găzduim un eveniment uh, în iulie la Națiunile Unite care s-a concentrat pe implementarea ODD-urilor în lanțul Uh, de producție textilă. Industria textilă este uriașă, dar din păcate este o industrie care este printre cele mai poluatoare și care uh, consumă cel mai multe, risipește cele mai multe resurse. 18% din material este pierdut, risipit și asta afectează mediul foarte mult. Și ca director a uh, biroului UN pentru mediu de la New York, domnul Elliot Terles, a spus că dacă, la acest eveniment pe care l-am organizat, a spus că dacă vrem să putem implementa ODD-urile cu succes, trebuie să includem și sectoare de dezvoltare. Și textilele reprezintă un astfel de sector fără care nu va fi posibil să se realizeze ODD-urile globale. Deci, textilele trebuie să facă parte din economia circulară și avem nevoie de, un, de o abordare bazată pe ciclu de viață pentru a putea să uh, facem o schimbare. În același timp, uh, trebuie să nu uităm că industria aceasta este valoroasă pentru țările respective. În Bangladesh e cel mai mare sector uh, de export, sectorul textil. Așadar, colaborarea trebuie să se concentreze și pe guverne și companii. Și ca un, un angajament din partea con, uh, cumpărătorilor, aceștia trebuie să ceară ca oriunde ar avea loc producția, anumite caracteristici de sustenabilitate să fie respectate, pentru că de fiecare dată când cumpără ceva, ei sunt cei care creează acest impact asupra mediului și asupra oamenilor. Președintele uh, Comisiei a, dat, a ținut un discurs uh, care ne-a inspirat foarte mult și a explicat uh, inițiativa fara a Uniunii Europene, o inițiativă care a urmat după tragedia îngrozitoare din fabrica textilă din Bangladesh, unde atâția oameni au murit și ideea centrală este să promoveze practici sustenabile. După cum știm, în februarie anul acesta OECD-ul a adoptat orientări care combină uh, orientări de due diligence în legătură cu lanțul de furnizare, dar, uh, încă o dată, cineva trebuie să le și implementeze. Așadar, angajamentul noastră față de legislație a fost uh, explicat foarte bine la New York. Consensul european pentru dezvoltare oferă câteva uh, modalități noi și inovatoare de a aborda agenda 2030, inclusiv utilizarea unor soluții digitale și unor tehnologii digitale, dar este important, așa cum s-a menționat în sesiunea anterioară, ca reducerea sărăciei să rămână miezul uh, cooperării pentru dezvoltare. Pentru a încheia uh, comentariile, aș vrea de asemenea să subliniez că suplimentar față de urmare a unor scopuri de dezvoltare sustenabilă în țările partenere, Uniunea și statele membre ar trebui să uh, acționeze și la nivel intern asupra acestor uh, obiective. ODD-urile sunt universale, se aplică tuturor țărilor și nu putem convinge pe alții să le urmeze dacă nu avem o viziune clară mm, în legătură cu modul în care să realizăm aceste ODD-uri noi înșine și cum s-a spus deja de multe ori aici, parlamentele naționale joacă un rol uh, crucial. Pentru Uniunea Europeană, una dintre principalele chestiuni uh, care se pun pentru următorii 20-30 de ani va fi cum să rămână competitivă și cum să crească bunăstarea cetățenilor noștri. ODD-urile cu siguranță nu contrazic aceste scopuri, ci sunt un mijloc necesar pentru a ajunge la aceste scopuri. Așadar, încă o dată vă mulțumesc pentru atenție și pentru discuția de astăzi. Muchísimas gracias. Pues ahora voy a dar la palabra. Mulțumesc foarte mult. O să dau acum cuvântul domnului Giacamini, vicepreședinte al Serviciului de Acțiune Externă al Uniunii Europene. Aveți cuvântul. Mulțumesc. În introducere, cred că e important să subliniem faptul că dezvoltarea sustenabilă este o principală valoare europeană și un obiectiv general al Uniunii Europene și, de asemenea, că Uniunea Europeană a jucat un rol uh, central în adoptarea ambițioasei agende 2030 la Națiunile Unite în septembrie 2015 și complet angajată față de implementarea acesteia atât uh, intern cât și internațional. Cum uh, ne-ați rugat să ne concentrăm pe aspectele internaționale, nu mă voi uh, referi la partea internă. Vreau doar să spun că în acest moment activitatea asupra părții interne are loc acum. Se va publica un document de reflexie în a doua parte a anului și Uh, există un grup de lucru creat de comisie care se va întâlni în ianuarie 2018 pentru prima oară și un raport Eurostat uh, cu un cadru de indicatori de referință va fi publicat pe 20 noiembrie. Așadar, cred că este important, cum uh, a spus și antevorbitorul, să se facă legătura între activitatea noastră internă pentru a arăta că implementarea ODD-urilor începe uh, în propria noastră grădină, cum se spune. În ce privește acțiunile externe, voi spune un lucru care este deja cunoscut, și anume că Uniunea Europeană face progrese în, uh, din acest punct de vedere. Mai întâi cu strategia globală pentru 2016 Uh, pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene, care oferă o viziune uh, privind angajamentul responsabil și credibil al Uniunii Europene în lume și ODD-urile vor fi o dimensiune transversală în toată acțiunea asta de implementare a strategiei globale. De asemenea, anul acesta Uniunea Europeană a căzut de acord asupra unui nou consens european pentru dezvoltare care oferă un nou cadru pentru o abordare comună la politica de dezvoltare pentru instituțiile europene și statele membre și o nouă abordare care este articulată în jurul ODD-urilor. Acest nou consens european semnalează o nouă eră de cooperare europeană mai strânsă împreună cu țările partenere spre implementarea agendei 2030 experiența unor programări comune, de exemplu, pentru a acționa împreună uh, într-un mod mai coerent. Acest nou consens, uh, de asemenea, abordează dezvoltarea de cooperare într-o perspectivă mai largă, ca parte a acțiunilor externe a Uniunii Europene, pentru a aborda într-un mod benefic uh, provocări cum ar fi acțiunea umanitară, securitatea, migrația, mediul și schimbările climatice. Deci avem o abordare cuprinzătoare față de dezvoltare. Și nu în ultimul rând, noul plan european de investiții externe menit să crească investițiile în dezvoltarea sustenabilă în Africa și în uh, vecinătatea Uniunii Europene, acesta reprezintă un exemplu de abordare nouă. În ce privește mai general implementarea strategiei globale, mai întâi, strategia globală recunoaște faptul că prosperitatea trebuie împărtășită și că asta cere îndeplinirea ODD-urilor la nivel global. În același timp, ar trebui să înțelegem că fără securitate, pace și stabilitate nu poate exista dezvoltare sustenabilă. Și în aceeași direcție, comunicarea privind uh, uh reziliența a fost adoptată pe 7 iunie. Această inițiativă uh, promovează stabilitate globală și acțiuni concrete. Vom susține o abordare multidimensională a rezilienței, fie că e vorba de sărăcie, conflict, uh, fragilitate și deplasare forțată, pentru că aceste dimensiuni sunt legate una de alta și trebuie abordate cuprinzător pentru a promova uh, o mai bună reziliență a statelor, dar și a societăților comune, comunităților și indivizilor față de presiuni pe termen lung și șocuri. Această concentrare pe reziliență, pe rezistență, uh, uh, duce la o, schimbare a abordării către o evaluare a riscurilor pe termen lung, o pregătire uh, și o, preveni, o actitudine preventivă și o utilizare a resurselor politice și diplomatice ale Uniunii, care trebuie să meargă în aceeași direcție cu capacitățile noastre de dezvoltare și de politică externă și de securitate. De exemplu, am vorbit de programarea comună, avem de asemenea un exercițiu pilot de uh, avertizare rapidă, timpurie în țări membre și de asemenea încercăm să uh, dezvoltăm ideea unui nexus de dezvoltare umanitară care să integreze și dimensiunea de securitate și dimensiunea politică a conflictelor și altor tipuri de uh, crize. În încheiere, rezistența este un cadru pozitiv de implicare. Vrem să construim pe uh, capacitățile societale și este un progres aici uh, față de uh, data trecută când ne-am axat pe fragilitate, care nu ne ajută foarte mult în prevenirea conflictului. Vă mulțumesc! Domnule Giacomini, vă mulțumim. Acum uh, pot să dau cuvântul colegilor mei și în prima parte, așa cum am spus în prima parte a reuniunii, vă rog să fiți subcinți ca să avem suficient timp. Fiecare participant două minute și jumătate. Și vă rog foarte mult să vă prezentați mai întâi, să, spuneți, să vă spuneți numele, țara din care veniți și uh, cui vă adresați. Începem cu Spania. José Antonio Rubio. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt José Antonio Rubio, senator în Spania. Doresc mai întâi să vă mulțumesc pentru organizarea acestei reuniuni interparlamentare. Este un subiect foarte important și sunt elemente care trebuie regăsite peste tot în politica statelor membre. Este vorba despre viitorul omenirii. Deci trebuie să luăm în serios acest uh, subiect. În Spania au fost uh, luate câteva măsuri care, în esență, se axează pe sensibilizarea publicului. Vem să avem o agendă legată de ODD-uri, fiindcă credem că nu avem suficientă cunoaștere politicienii și societatea civilă trebuie să facă front comun. Avem uh, pentru asta o comisie specială în care se vorbește despre implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Sunt vizați reprezentanții tuturor uh, autorităților și instituțiilor, plus societatea civilă. Pentru că sunt câteva necunoscute la mijloc și vrem să obținem cunoașterea necesară. În februarie vom avea o reuniune. La reuniune vor participa președinții și vicepreședinții tuturor grupurilor politice din Parlamentul Spaniol, din Congres și din Senat și vor participa și reprezentanți ai comunităților locale și regionale. De fapt, avem agenda pentru 2030 și vrem să avem un program de planificare. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum doamna Maria Manuel Orora din Portugalia. Mulțumesc! Mă uit la indicatorii prezentați astăzi și devine foarte clar faptul că Uniunea Europeană este diferită. Ne îngrijorează însă externalizarea unor factori negativi, transferul acestor factori negativi înspre alte continente, cu siguranță cu un impact asupra ODD-urilor. Mai e și o problemă specifică pe care doresc să o ilustrez astăzi și care afectează Portugalia și Spania, deci peninsula iberică. E vorba de schimbarea climatică din peninsula iberică. Obiectivele 12, 13, 14 se referă la mediu și la schimbările climatice. Apare întrebarea următoare. Cum se face măsurătoarea care sunt factorii care trebuie avuți în vedere? Sunt țări OCDE care se descurcă destul de bine pe aceste trei uh, obiective cu dar și iată, Portugalia nu se descurcă atât de bine. Știți că am avut și problema cu incendiile uh, pădurilor și sunt probleme care nu vor dispărea de azi pe mâine. Cum începem să le rezolvăm? Cum facem să nu mai risipim apa? De exemplu, se dorește crearea unor conducte pentru a prelua apă dintr-un bazin și a o transfera uh, într-un alt stat membru. Uh, există situații în care în Spania e lipsă de apă. E o lipsă de resurse care înseamnă mai multă migrație, posibil și un război. Toate aceste subiecte trebuie avute în vedere și nu doar în plan global, ci și în plan local. Deci, Voiam să iau asta de la nivel local și să transpunem o soluție în plan global. Mulțumesc, Suzane Curs din Austria. Danke, Frau Vorsitzende. gerade ich gefunden, Susanne Kurz vom Österreich. Mulțumesc. Da, sunt Susanne Kurz din Bundesrat, Austria. O politică de dezvoltare activă și responsabilă este o chestiune ce ține de societate în ansamblul ei. În Austria se ocupă de acest subiect mai mulți actori și ne referim și la obiectivele Agendei 2030 și implementarea acestora. Cooperarea pentru dezvoltare creează libertăți și autodeterminare pentru cetățeni. Reducerea sărăciei în plan global, asigurarea păcii și a siguranței plus respectarea mediului înconjurător și protecția resurselor naturale sunt obiective importante în uh, legislația austriacă pentru cooperarea pentru dezvoltare, în ceea ce privește orientarea strategică din punct de vedere politic. Și uh, unde plasăm acest subiect în Austria ține de Ministerul de Externe, avem și, însă și Agenția pentru Cooperare pentru Dezvoltare, unde se derulează proiecte relevante în cooperarea cu organizații de dezvoltare, instituții publice și întreprinderi. Dar mai avem și multe, mulți alți actori uh, implicați, cum ar fi Banca, European, Banca Austriacă pentru Dezvoltare, care susține uh, Agenda 2030. În 2015, Austria oferea 1,2 miliarde de euro în ajutorul pentru dezvoltare. Dar, din păcate, trebuie să recunoaștem că în continuare suntem departe de obiectivul 0,7%. Dar noi, în Austria, suntem dispuși să sporim aceste mijloace. Avem și fondul pentru catastrofe, care a fost majorat de la 5 la 20 de milioane în anul 2016 și bugetul Agenției Austriece pentru Dezvoltare va fi sporit de la 77 de milioane de euro la 150 milioane de euro. În 2017 bugetul uh, era deja la 84 de milioane de euro. Obiectivul 6 ne interesează pe noi cu aprovizionarea cu apă. Uh, Austria uh, prezidează grupul pentru apă și sistem sanitar în Uganda. S-au făcut mari progrese în ultimii ani și aici Agenția Austriacă pentru Dezvoltare este, a primit mandat din partea Comisiei Europene să facă tot posibilul pentru a pune la dispoziție alte 30 de milioane de euro. Vă mulțumesc! Thank you so much. Now I give the floor to Heidi Hautala. Dau acum cuvântul lui Heidi Hautala, eurodeputat de la Verzi. Yeah. Yeah, thank you very much, uh, Chair. Um, I was very interested in uh, um, the uh, Mulțumesc. Am fost foarte interesată de uh, prezentarea Bertelmans Foundation, mai ales dintr-un anumit punct de vedere. Era clar că țările nordice sunt fruntașe. Primele patru țări la indexul dumneavoastră erau țările nordice. Și probabil că asta arată de ce este un model social atrăgător. Dar după aceea ați avut o, un alt diapozitiv care arăta că sunt țări bogate, acestea patru aparținând de acestea, care au și spillovers cu privire la ODD-uri. Deci, cum puneți lucrurile cap la cap? Apoi, m-a bucurat că s-a vorbit uh, atât de mult despre uh, răspunderea întreprinderilor, a spus domnul Pentu, Pentus Rosimanus. Deci dacă vrem să avem contribuție din partea tuturor, trebuie să cerem asumarea răspunderii din partea întreprinderilor. Iar dumneavoastră, domnul președinte, știți mai bine poate decât oricine din această încăpere că ne-am zbătut de-a dreptul să convingem Comisia Europeană că e nevoie să avem reguli obligatorii pentru întreprinderi în ceea ce privește asumarea răspunderii față de standardele de muncă, mediu și protecția lucrătorilor. În mare, Parlamentul European susține această direcție, dar este interesant de văzut cum se desfășoară discuția și la nivelul parlamentelor naționale. Mulțumesc! Mulțumesc, Heidi! Ali Wakil are acum cuvântul din Nigeria. Uh, thank you, Chair. Uh, distinguished members. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați, stimate delegații. Sunt Senata Maliu Maliu Aikili din Nigeria. Nigeria este cea mai populată țară din Africa, cu mare potențial dar și cu mari provocări din cauza insurgenței, din cauza defrișărilor, din cauza crizei de identitate etnică. Dacă ne uităm la ONU-UNDP, constatăm că țara mea este cea mai devastată de sărăcie. Pentru noi, ODD-urile sunt foarte importante. În urmă cu doi ani și jumătate am votat un nou lider care a corectat, a remediat uh, lucrurile în Nigeria cu caracterul și integritatea sa și a oferit bună guvernanță. Toate chestiunile de sărăcie pot fi combătute doar cu bună guvernanță, nu cu leadership forțat. De când avem noua conducere, au apărut atâtea schimbări, de exemplu uh, pe anticorupție. Se vorbea despre uh, furtul de capital care uh, împiedică dezvoltarea. Noi încercăm să acoperim această problemă. Avem legi anticorupție relevante. Impunitatea nu mai există. El a creat și un plan de redresare economică care se desfășoară până în 2020, în așa fel încât economia să se regenereze. Suntem angajați față de incluziunea socială, economică, capacitarea femeilor, rolul tinerilor și al educației. Avem o comisie pentru educație care în tandem cu uh, statul și guvernul nigerian și cu cele patru guverne locale face tot posibilul pentru a oferi educație la bază am introdus și conceptul de homeschooling, irrelevant mai ales în nordul țării, unde nu sunt școli. Și apoi există și transferul de bani condițional, cu burse lunare de oferit celor mai săraci. Și avem și un program economic pentru femei în așa fel încât ele să aibă acces la capital. Deci, în lupta noastră de a eradica sărăcia din Nigeria, în anul 2017 și în bugetul pentru 2016, 2017, 2018 avem o sumă impresionantă pentru construirea de adăposturi și case ca locuințe care să fie puse la dispoziția cetățenilor obișnuiți. Și spunem foarte clar că facem legi pentru o bună guvernanță, pentru evoluția socială și economică a statului nigerian. E nevoie de participarea tuturor organizațiilor, participarea statului în ansamblu său la formularea bugetară anuală bugetul și atingerea ODD-urilor merg mână în mână. Știți că avem adunarea națională cu, casa, cu reprezentanții și senatul și ne asigurăm că obiectivele vor fi atinse, prin urmare asigurăm condițiile bugetare necesare, avem programe de sintetizare în concertare cu Uniunea Europeană și cu alte agenții, în așa fel încât membrii Parlamentului să știe exact ce răspundere au. Ține de ei să, eradic- să fie eradicată sărăcia. Vă mulțumesc! Thank you. And I give the... Mulțumesc! Monica Bartos din Ungaria are acum cuvântul, vă rog. Lehetőséget, Bartos Monica vagyok. Mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Sunt uh, deputat în Parlamentul Maghiar și vreau să mulțumim pentru această invitație. Mulțumim pentru faptul că avem acest schimb de opinii astăzi aici. Eu adesea particip la conferințe internaționale, sunt uh, membru al delegației naționale pentru Uniunea Interparlamentară și adesea ascult uh, ce se spune la aceste conferințe. Este foarte important ca Parlamentul să joace un rol important în implementarea ODD-urilor. Pentru că parlamentele îi reprezintă pe cetățeni. Parlamentul este un mediator între guvern și cetățeni și sarcina unui deputat este aceea de a prelua marile obiective, marile idei și a le traduce pe limba cetățenilor. Doar astfel putem să ne atingem obiectivele dacă lucrăm împreună cu societatea, împreună cu oamenii. Cred însă că aici uh, se pune problema uh, crizei uh, de ani de zile, dar totul este degeaba, pentru că generația noastră este o generație care reprezintă tranziția ajutăm uh, societatea noastră să facă tranziția înspre dezvoltarea durabilă. Aceasta este sarcina noastră, dar nu putem să o facem cu pesimism. Toată lumea să fie pesimistă, să fie optimistă, mă scuzați, să privească spre viitor cu bucurie. Vă încurajez să faceți asta. Vom izbuti doar dacă ne ajutăm reciproc, dacă facem schimb de experiențe. Fiecare națiune are propria experiență în ceea ce privește, de exemplu, crizele și catastrofele naturale și ar fi foarte bine dacă la nivel parlamentar am avea aceste bune practici. Noi am avut un seminar în februarie pentru spațiul est-european, spațiul asiatic și, Euro- și Europa Centrală. Ne, ne-a interesat, de exemplu, gestionarea apei. Președintele nostru este foarte implicat. Sunt relevante în acest domeniu instalațiile de epurarea apei și ar trebui ca până la urmă noi toți, în calitate de consumatori, să vedem uh, ce putem face și cum putem să ne aducem cu toții contribuția, pentru că așa vom uh, reuși să cooperăm bine unii cu alții, iar Parlamentul, Parlamentul va putea duce mai departe aceste idei. Enrique Guerrero are acum cuvântul, eurodeputat și membru al acestei comisii. Aveți cuvântul. Mulțumesc, o să fiu uh, foarte succint pentru că vreau să ofer uh, oportunitatea parlamentarilor național să se exprime. Foarte pe scurt, știu că astăzi discutăm despre obiectivele de durabilitate și vrem să avem dezvoltare durabilă și în țările noastre. Pentru asta e nevoie de o strategie europeană consolidată care să ne asigure solidaritatea și așa mai departe. Profit de această ocazie pentru a spune că sunt și raportor pentru ajutorul umanitar în Parlament și fac un apel către parlamentele naționale spunând astfel. Avem situații dramatice în plan global și trebuie să fim solidari. Mai bine de 65 de milioane de oameni au nevoie în plan global de ajutor umanitar. Mulți sunt refugiați, oameni izgoniți, solicitanți de azil, oameni izgoniți pe propriul continent chiar. Deci, este foarte bine ca aici în Europa să ne gândim un pic la ei. Pentru noi, a fost o criză greu de domolit. Un milion de oameni. Ne uităm în Africa însă și vedem că sunt 20 de milioane de oameni în cornul Africii care suferă de foamete. Deci, dacă vrem să atingem dezvoltarea durabilă, atunci o precondiție este solidaritatea. Fără solidaritate, în plan global, situația se va dramatiza. Și apoi uh, și situația noastră va fi din ce în ce mai grea. E un rol pentru parlamentele naționale, guvernele naționale și pentru Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Damian Pichago din Franța. José. Sunt deputat francez, membru al Comisiei pentru Dezvoltarea Durabilă și Amenajarea Teritoriului și în Comisia pentru Afaceri Europene am sprijinit adoptarea în 2015 de către unul de Agenda 2030 a dezvoltării durabile cu 17 ODD pentru a eradica sărăcia extremă, a combate inegalitățile și a prezerva planeta, spune vorbitul. ODD-urile ne implică pe toți, așa cum se spune aici, și dincolo de Parlament, toți actorii politici francezi, președintele Republicii de Remite în discursul privind Europa la sfârșit de septembrie, exprimând dorința ca parteneriatul nostru cu Africa să fie un element al refacerii proiectului european. De fapt, Europa nu e insulă. Trebuie să avem o abordare globală și durabilă a viitorului. Pe plan național, bugetul de ajutor pentru dezvoltare trebuie să crească. De fapt, a tot scăzut din anii 2010 încoace și salut acum faptul că președintele Franței a stabilit un buget care va permite ajutorului public pentru dezvoltare să atingă 0,55% din PIB în 2020. Dar ODD-urile nu se reduc doar la cifre, pentru că cifrele în sine nu înseamnă politică. Guvernul nostru a creat, sau mai degrabă va crea în februarie 2018, un comitet ministerial pentru cooperarea internațională și dezvoltarea durabilă. Astfel de traiectorie și obiectiv trebuie să fie ocazia până în aplicare o concertare cu toate părțile implicate, în special ONG-urile și societatea civilă, ceea ce și facem. E primordial pentru că politicile noastre nu trebuie să fagociteze dezbateri împotrivă. La adunarea națională, noi parlamentari am organizat pe 20 septembrie o masă rotundă cu privire la ODD în Comisia pentru Dezvoltare Durabilă și Amenajarea Teritoriului. În mod similar, Comisia pentru Afaceri Externe urmărește evoluția bugetului de ajutor pentru dezvoltare. E o repartizare orizontală. Fiecare comisie urmărește aplicarea ODD-urilor în domeniul său de competență. Parlamentul nostru e conștient de mizele legate de atingerea acestor DD-uri și e pe deplin implicat în aplicarea acestora. Trebuie să conlucrăm, să avem întâlniri mai numeroase pentru că e o responsabilitate comună. Mulțumesc. Mulțumim, spune președinta, și acum Linda McAven sau nu, nu mai dorește, scuze. Atunci următoare Maria Anderson din Suedia. Thank you, madam. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi să vă spun că suntem de acord cu părerea vecinilor norvegieni că avem nevoie de Europa socială deschisă, inclusiv în care comerțul și munca decentă sunt instrumente utile de a combate sărăcia și în Europa și pe plan global. Comerțul și munca decentă sunt condiții prealabile pentru a atinge o de urină. Consensul european e un pas bun pentru a ne asuma această responsabilitate agendei 2030. <clears throat> Ca parlamentar național trebuie să exercităm presiunea asupra guvernelor pentru a își ține promisiunile. Știm cine a avut de pierdut când a fost vorba de Hmm, obiectivele de dezvoltare a mileniului, cei care sunt implicați în conflicte, dar și cei cu dizabilități. Din punct de vedere suedez, majoritatea ajutorului se duce prin organizații bilaterale sau ONU și Banca Mondială și prin ONG-uri Discutăm în fiecare săptămână și în fiecare zi aceste chestiuni cu ONG-urile suedeze care derulează activități pe tot Mapamond. Avem și o experiență de 45 de ani de strategii bilaterale elaborate de guvern și aplicate de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare și în această strategie sunt incluse, desigur, și ODD-urile. Și de a pune mare eforturi pentru dezvoltarea țărilor cel mai puțin dezvoltate. Și cred că ne descurcăm destul de bine pentru a le integra, dar trebuie să facem eforturi și mai mari în ce privește oamenii care trăiesc cu dizabilități. Ca ultimă observație, Aș vrea să citez ce a spus cineva din sesiunea anterioară. Avem sarcina de a apăra obiectivele de dezvoltare. Mulțumesc. Thank you so much. Mulțumim foarte mult și acum Giampiera de la Suana, din Italia. Sì, grazie. Eh, sì, molto brevemente. Mulțumesc, doamnă președinte. O intervenție succintă, scurt și la obiect. Aș vrea din nou să mă refer la imigrație. Pentru că ar fi semn de bine dacă toți ar putea să lucreze acolo unde trăiesc sau de unde vin. Dar nu se poate avea în vedere marile dezechilibre între țări bogate și țări sărace. Imigrația e o sursă importantă de dezvoltare. Contribuția imigranților 500 de milioane de dolari, e triplu a ce au dat țările bogate în cooperarea cu țările sărace. E vorba de bani care nu trec prin filtrul opac al corupției, ci ajunge direct la familii. Trebuie să sprijinim pe acești migranți pentru că ești o sursă de venituri pentru țările în curs de dezvoltare. E nevoie de o abordare științifică și realistă. Să știm că atunci când vorbim de migrație, vorbim și despre dezvoltare, nu doar de urgență sau de populații strămutate. Țările europene și multe regiuni europene sunt în criză de forță de muncă după criză și adesea e vorba de o îmbătrânire a populației. Italia, din acest punct de vedere, a încercat să examineze lucrurile. În ultimii ani am salvat peste 400.000 de vieți pe mare, am încercat să gestionăm criza din Libia, dar, de fapt, Italia a fost lăsată singură de celelalte state europene. V-aș cere tuturor să aveți curajul de a privi lucrurile în față, de a nu considera că e ceva tabu pentru că uh, e riscul de a pierde votul. E o temă de care dacă nu ne ocupăm, atunci o se ocupe imigrațiile, imigranții de noi. Trebuie să nu uităm că o Uniune Europeană nu poate să existe decât dacă politicile în materie de migrație au coerență Și fac uh, un apel acum. Cred că Italia încearcă să-și aducă o contribuție în acest sens. Mulțumesc. Mulțumim. Acum Ana de Ron din Spania. Grația, președinta. E... Mulțumesc, doamnă președinte. În Spania Articolul 15 din legea de resort insistă pe rolul important al Parlamentului în ce privește ajutorul pentru dezvoltare. În Comisia pentru Cooperare Internațională din Parlamentul Spaniol i-am consultat pe experți din societatea civilă și organizații care lucrează în domeniul cooperării în sens strict, dar și în ansamblul elementelor din domeniile acoperite de ODD, care trec dincolo de cooperare, după cum s-a mai spus în această dimineață nu o să mă refer la toate elementele, dar experții au făcut un apel legat de importanța prezentării în Parlament, nu doar în Comisia Parlamentară, ci Parlamentul în ansamblu trebuie să urmărească și să controleze aplicarea liniilor politice adoptate de guvern am început să lucrăm la o rezoluție comună care va fi prezentată tuturor deputaților. Prioritatea trebuie să fie aceea aplicată de guvern și există și o dimensiune orizontală a obiectivelor 2030. Nu trebuie să fie doar munca celor obsedați de dezvoltare, ci efortul și implicarea tuturor vorba de sănătate, educație, mediul înconjurător, economie, aspecte fundamentale pentru societate. Deci vor exista modificări ale legislației în ce privește ajutorul pentru dezvoltare și cooperare, legea privind serviciile externe ale statului. Și aș vrea să reamintesc că Parlamentul, așa cum spunea un coleg acum câteva momente, Parlamentele trebuie să fie deschise să există o abordare participativă nu doar față de alte parlamente, ci societatea civilă care cunoaște foarte bine aceste probleme pentru că lucrează pe teren. Un alt aspect important pe care aș vrea să-l subliniez, aceste ODD-uri nu se referă doar la autoritățile publice, ci și la sectorul privat. Trebuie ca toate politicile să fie coerente, să nu uităm de acest aspect. Și în încheiere aș vrea să reamintesc că nu putem pur și simplu să ne asumăm uh, cu ușurință <clears throat> angajamente. Trebuie să fim prezenți și să participăm la activitatea concretă, la urmărirea aplicării angajamentelor, nu doar să ne întâlnim ca să spunem vorbe frumoase. Trebuie să ne angajăm, să acționăm concret. Urgența socială e o realitate pe plan mondial și tot mai mult uh, se agravează. Președinta, mulțumesc foarte mult, doamna deputat. Acum uh, o altă invitată din Italia, doamna Tere. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să mulțumesc uh, președinta acestei comisii pentru această ocazie de a face un schimb de idei între deputați. Și aș vrea să vă spun de la început ceva despre contribuția Parlamentului Italian. Senatul Italian, pe 31 mai 2017, a aprobat o rezoluție legată de dezvoltare în ce privește gestionarea fluxurilor migratorii, un fenomen complex care impune un răspuns politic care să nu se bazeze pe abordarea situației de urgență. E nevoie de un parteneriat în materie de imigrație. Fondul de urgență pentru Africa ar trebui să se coordoneze cu politicile de dezvoltare din țările partenere de origine și de tranzit. O astfel de inițiativă ar trebui să beneficieze de resurse proprii pentru a nu avea doar un răspuns uh, din abordarea de securitate. Uniunea Europeană ar trebui să dispună de o metodologie După părerea noastră, de mai multe ori au existat încălcări ale unor reguli atunci când li s-a permis unor state membre să nu își asume obligațiile în materie de primire a refugiaților. Recent s-a revizuit regulamentul Dublin pentru a aboli ideea cu țară de primă intrare. Știm că mai e un drum lung de parcurs, dar suntem încrezători Parlamentul italian a realizat un obiectiv fundamental. E vorba de aprobarea reformei în materie de cooperare pentru dezvoltare. Am înființat o agenție italiană pentru cooperare pentru dezvoltare, o agenție autonomă, dar are o legătură cu Ministerul de Externe. Sistemul nostru preconizează o nouă dinamică, cooperarea între domeniile public și privat. E vorba de combaterea unei dispersii resurselor cu, nouă me- cu noi mecanisme. Printr-un astfel de efort s-a inversat tendința. E nevoie de tot mai multe resurse, bazându-ne pe acest obiectiv de 0,7% din PIB. Suntem încă departe, dar am crescut în termeni absoluți procentajul e o creștere netă. În încheiere, o să mă refer la Africa, fără uh, dezvoltare care are o importanță strategică pentru Europa. Nu am putea evita abuzuri uh, teritoriale. Am creat și am contribuit la fondul de ajutor pentru Africa. Iar în cadrul Uniunii Europene e un nou pact cu Africa pentru gestiunea migrației, așa numitul Migration Compact. Legea din 2017 cu privire la buget a permis crearea unui fond extraordinar cu 200 de milioane de euro pentru Africa. Examinăm acum un proiect de lege prevăzută pentru 2018, când am dorit ca fondul pentru Africa să devină fond structural cu obiectivul unui angajament al Italiei pe termen delungat pentru a favoriza dezvoltarea continentului african pentru a face în așa fel ca partenerii să-și mărească eforturile individuale și comune în acest sens. Mulțumesc! Muchas gracias, compañeros y compañeras, por vuestros, eh, vuestras aportaciones en este intercambio de puntos de vista. Eh, dragi eh, colegi, vă mulțumesc tuturor pentru acest schimb de vederi. În încheiere, înainte de a da cuvântul eh, colegilor, aș vrea doar să reamintesc că ODD-urile sunt universale, deci suntem responsabili și țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare, sectorul public, sectorul privat, toate s-au angajat și cred că direcția pe care ne arată această globalizare fără limite ne duce mai degrabă spre o dezvoltare a, male, a marilor multinaționale care nu respectă nici obiectivele sociale, nici cele de mediu. Și uh, își fac de cap uh, sub domnia impunității. E nevoie de măsuri mai severe în ce privește due diligence, există un acord în domeniul textilelor, un instrument legat de canalele de aprovizionare echitabile. Sunt și multe parlamente naționale care insistă în acest sens. Parlamentul francez, care a adoptat la începutul anului o lege foarte importantă în materie de responsabilitate corporatistă, Există de asemenea un nou text de act normativ adoptat în Marea Britanie, dar și inițiative similare în Danemarca, în țările de jos și în Germania. Trebuie să continuăm eforturile în acest sens. Cooperarea mai strânsă noi toți ne va permite să atingem niveluri de dezvoltare mai satisfăcătoare pentru toți. În încheierea celei a doua părți a reuniunii, aș vrea să vi-l prezint pe prietenul Adelis, membru al comisiei noastre, care se ocupă de relații cu parlamentele naționale și el ne va face câteva observații în concluzie. Dear colleagues, Dragi colegi, a fost o plăcere deosebită să fiu cu dumneavoastră astăzi la această sesiune importantă legată de ODD-uri, dar și de consens. Ne bucurăm foarte mult că suntem numai colegii din Uniunea Europeană, ci avem și colegi din Africa alături de noi care și-au exprimat părerile, lucru foarte important poate că o să ne extindem uh, până la urmă și la alte continente. Câteva observații finale pentru a sublinia ce a spus colega din Ungaria, că trebuie să ne păstrăm optimismul, să progresăm cu această sarcină importantă. Sunt multe situații în care am uh, conlucrat strâns și revin la ce s-a spus în legătură cu consens. Chestiunea finanțării e esențială. Colegul britanic a spus că, de fapt, prin Parlament, prin lege, Regatul Unit acordă 0,7%. Ce situație ciudată, dumneavoastră, pe de-o parte, plecați din Uniunea Europeană, dar dumneavoastră respectați angajamentul și mențineți optimismul colegii din Ungaria, că și Ungaria va ajunge la 0,7% ca urmare a eforturilor Parlamentului. Trebuie să subliniem acest aspect și cred că trebuie să punem din nou sub întrebare întreaga structura ODD-urilor. Guvernul german spune că au 0,7, dar include și porțiunea de finanțe pentru refugiații care sunt în Germania, ceea ce e o greșeală din câte văd eu. Trebuie să resetăm uh, uh ajutoarele directe pentru dezvoltare în Parlamentele Naționale și Parlamentul European. Pentru Germania, scuze din partea celor colegi, nu avem încă guvern în Germania, deci nu e nici Parlamentul în sesiune în acest sens. O mică observație legată de Germania, în sensul că da, există o comisie parlamentară care include și ONG-uri și societate civilă, dar nu e o comisie transversală, după cum am auzit din alte state membre, cum au spus colegii din România și alte state membre care, până la nivel de regiune, Parlamentul German trebuie să mai învețe de la alții cum ODD-urile au nevoie de o abordare transversală, spărgând uh, așa numitele silozi. Vreau ca și Parlamentul European, după cum am auzit de la Comisia pentru Dezvoltare, și noi să învățăm cum să includem și alte comisii în aceste sesiuni și făcând un apel din nou pentru răspunsul Comisiei. Doamna Mogherini, domnul Timmermans, și domnul Mimița, cu care am fost la New York, încă nu avem o abordare europeană în ce direcție vrem să ne îndreptăm și ce face Comisia în legătură cu ODD-urile, dacă se orientează clar pe ceva, să aducem ODD-urile de la Comisie la nivel de Parlament. Încă mai avem de învățat și noi în Parlamentul European și la Comisie. Dar trebuie să atingem rezultatele Uniunii Europene. Vom prezenta rezultate într-un raport la la New York în 2019 e nevoie de un efort deosebit pentru a reuși. Am văzut uh, schemele și de la Fundația Bertelsmann, care îi mulțumim că a venit și a contribuit în acest sens. Și, în general, vă sunt recunoscător pentru tot ce s-a spus din partea reprezentanților Estonii. Estonia și Danemarca a prezentat situația ODD-urilor la New York. ODD-urile de la textile merg în Lola Sanchez aici, în grupul nostru, o colegă care a realizat și raportul din proprie inițiativă al Parlamentului, pentru că Comisia Europeană ne-a spus ca parlamentar că va exista o inițiativă emblematică în domeniul confecțiilor și am văzut progrese în Germania, țările de jos și Danemarca, unde există o strategie acum pentru <clears throat> un lanț de aprovizionare mai durabil în domeniul confecțiilor. <clears throat> Ne-am adresat în acest sens și comisarilor și ar fi minunat dacă nu doar de la ONU, în legătură cu ODD-urile, ci în partea noastră a tuturor colegilor vom putea să rezolvăm probleme legate de confecții. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vă stăm la dispoziție pentru informații de ansamblu. Ceea ce mergem în mână cu alte comisie, cum s-a menționat de multe ori astăzi, în legătură cu clima, importanța evoluției climatice, după cum au spus și colegii din Africa, în legătură cu confecție, un consum responsabil și o producție, e un ODD legat de climă. Aici e ODD-ul 13 cu acțiuni legate și de terenuri și alte acțiuni în această privință. Și e foarte important să membru și al Comisiei de Afaceri Externe a FED și vrem să propunem acum împreună cu Comisia pentru Mediu uh, un raport din proprie inițiativă în legătură cu diplomația climatică. Să încercăm să reunim lucrurile, nu doar, doar prin Comisia de Dezvoltare și și în alte comisii. I'm also think... De asemenea, mă gândesc la următoarea sesiune pe care o vom avea și cred că ar fi foarte interesant. Am încercat să obținem uh, cele mai bune practici uh, și următoarea dată când ne întâlnim ar trebui să păstrăm acest lucru pe ordinea noastră de zi ca să avem, cum spuneam, uh, cele mai bune practici uh, din țările noastre în legătură cu ODD-urile. Deci cum ați uh, procedat în activitatea noastră parlamentară? Deci cum ați creat instituții, grupuri care transversale printre instituții? De asemenea, anunț pe toată lumea că după această sesiune ar putea să mai avem timp să ne întâlnim, avem un lunch la etajul 3 în cafeterie va fi uh, exact în această zonă, doar că trebuie coborât la etajul 3 și acolo vom avea ocazia de a mai discuta uh, într-o atmosferă relaxată, să, de asemenea să mai discutăm și cu reprezentantul Fundației Bertesman uh, și care a, care a făcut rapoartele privind țările noastre. De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în organizarea acestui eveniment cei care au uh, făcut filmul pe care l-am văzut la început, dar și comisiei. Mulțumesc foarte mult și membrilor echipei uh, și tuturor experților parlamentari care au uh, fost implicați. De asemenea, anunț că avem o ședință a comisiei noastre la ora 3, deci vom continua activitatea la ora 3 și vă anunț că puteți face fotografii afară, pe hol, cu ODD-urile cele mai importante pe care lucrați. Putem să facem o fotografie, putem să punem o, un citat pe ea și o primiți pe mail, deci o puteți folosi pentru activitatea noastră și pentru, pentru mediile de socializare. Și de asemenea o să vă trimitem raportul Bertesman și filmul, linkul către acel film, ci puteți arăta colegilor parlamentari și de asemenea vă vom trimite informațiile privind consensul. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați contribuit la această conferință și ne întâlnim la etajul 3 la cafeterie sau pe hol la fotografii și mulțumesc interpreților pentru că au rămas peste program și pentru o treabă excelentă. Mulțumesc! Thank you.